Bonjour à toutes et à tous. Bună ziua tuturor. E bine că începem la timp, așa se cuvine și sperăm că și alți colegi ni se vor alătura. alătura. Începem prin adoptarea ordinei de zi. Vreau să vă rog să faceți liniște, dacă se poate, intrând în sală. Secretariatul a primit o, un cerere pentru a modifica punctele 6 și 7 de pe ordinea de zi, după clasicele puncte de ordine de zi. O să vorbim despre raportul misiunii noastre în Pakistan și apoi schimbul de vederi privind raportul pe finanțare pentru infrastructurile de baraj. Asta înseamnă că anumiți membri care nu pot să fie prezenți acum să vină mai încolo pentru această dezbatere. Obiecții, comentarii privind ordinea de zi, vă rog? Se pare că nu. Iată, astfel modificată am adoptat ordinea de zi. Ați primit procesul verbal al ședinței din 3 martie. Dacă aveți observații privind acest proces verbal, vă rog să, să spuneți acest lucru secretariatul înainte de sfârșitul zilei. În caz contrar, procesul verbal în forma sa actuală este considerat adoptat. Întrebări către comisie. Am primit două întrebări depus comisiei pentru ședința de astăzi una din partea doamnei Keller privind cadrul financiar plurianual și a doua din partea doamnei Sargentini privind Cartea Verde a Comisiei privind viitoarea politică de dezvoltare a UE. Întrebările au fost <clears throat> transmise în franceză și în engleză. Începem cu întrebarea doamnei Keller. Donc, je vais d'abord donner la parole à la Commission. Dau întâi cuvântul comisiei, spune doamna președintă. Comisia, puteți direct să dați, între... să dați un răspuns? Doamna Burgad. Madame Bourgat, c'est à vous. Doamnă Burgade, aveți cuvântul. Mulțumesc. Bună ziua. Într-adevăr, am primit o întrebare legată de cadrul financiar plurianual, în speță cele menționate de doamna comisar Malmström eh, și propunerile aferente. Nu știu dacă trebuie să reamintesc care este întrebarea? Nu este cazul. O cunoașteți foarte bine. Într-adevăr, am fost informați la DGDEFCO despre propunerea comisarei Malmström și am fost deja implicați în mai multe schimburi și contacte cu uh, celelalte DG-uri om în ceea ce privește perspectivele financiare. Încă nu avem nimic uh, detaliat, nu am lămurit 100% Um, această chestiune, deci discuțiile continuă. Însă, la ora actuală, propunerea noastră vizează un sprijin eventual a, pentru propunerea de Gerom, dar cu anumite limite, să zicem. Noi am putea accepta ca acest DG să poată să financeze prin capitolul 3 propriul instrument de finanțare, acțiuni în țările terțe. Și aceasta prin respectarea a trei criterii cheie, absolut indispensabile și care trebuie să fie îndeplinite toate în același timp. În primul rând, ca acțiunile să răspundă intereselor UE în materie de acțiuni de, de, de politică internă, deci să fie interes direct al Uniunii Europene, apoi să fie acțiuni pe termen scurt și numai pe termen scurt, și apoi aceste acțiuni și măsuri să nu fie considerate ca ajutor public pentru dezvoltare în uh, conform definiției OCDE. Din punctul nostru de vedere acum, nu suntem de acord ca aceste lucruri să aibă loc în detrimentul instrumentelor de la capitolul 4 și mai ales programele tematice și aceasta pentru că problemele de privind migrația sunt prioritate în ceea ce privește politica dezvoltare și cooperare și acțiunile care nu îndeplinesc cele trei criterii citate nu sunt vizate aici. Așa că nu dorim să existe un transfer de finanțare de la programele tematice către DG Home. Iată poziția noastră și ne dorim ca pachetul financiar de la capitolul 4, destinat migrației și azilului, să fie menținut în stare actuală, pentru că este vorba de măsuri pe termen mediu și lung, deci măsuri de dezvoltare. Iată, cred că așa pot să răspund la întrebarea pusă și dacă doriți lămuriri suplimentare, pot să vi le furnizez. Vă mulțumesc, doamna președintă. Puteți să transmiteți în scris răspunsul? Da, bineînțeles. Doamna Keller? Mulțumesc. Vreau să fie foarte clar. Sunteți de acord, în principiu, cu propunerea de la DJ Home? E vorba de acea finanțare pentru readmitere și întoarcere Asta în condițiile în care e vorba de bani de la DG Home și nu de la DG Development și atâta vreme cât nu intră la capitolul um, măsuri externe. Nu, obiective externe. Am înțeles bine? Totul depinde de ce, cum vedeți uh, această finanțare a readmisiei și întoarcerii. Dacă aceste acorduri. Deci, primul aspect. Ideea este ca DG Home să poată să intervină în țări terțe. E o noutate, nu avem nimic împotrivă, câte vreme îndeplinește cele trei criterii. Când e vorba de a cumpăra, între ghilimele, aceste acorduri de readmisie, e bine, aici este vorba de cetățeni uh, ai unor țări uh, din alte țări decât uh, cele unde sunt trimiși de multe ori sunt țări care ne spun că avem cetățeni dintr-o țară care sosesc la noi și nu putem să-i trimitem înapoi la ei acasă. Deci ce înseamnă asta? Să cumperi bilete de avion pentru a trimite cetățeni uh, egipteni care au uh, ajuns în altă țară africană, trebuie trimiși înapoi acasă. Ok, putem să finanțăm acest lucru, nicio problemă. De dacă este vorba de parteneriate de mobilitate, care presupun acțiuni pe termen lung și presupun cooperarea între instituțiile UE și cele din țările terțe care să permită acestor țări să gestioneze migrația, să-i reintegreze social, etc. Asta este altceva, este vorba de ajutor pentru dezvoltare și asta răspunde definiției de la capitolul 4 și aici nu suntem de acord. Deci depinde ce înseamnă această finanțare a acordurilor de readmisie. Cred că cele trei criterii menționate, adică 1. Interes direct al UE, termen scurt și uh, uh, definiția OCD-ului, după cum am spus, cred că dacă avem aceste criterii îndeplinite, niciun fel de problemă. Mulțumesc foarte, cum. Acum, am mult, foarte mult. Acum doamna Sargentini a pus o întrebare. Comisia. Mulțumesc foarte mult. Întrebarea se referea la investițiile în nisipurile bituminoase în Africa. Prima întrebare se referă la impactul pe care pot avea aceste investiții în ce privește obiectivele UE în materie de politică energetică și uh, schimbări climatice. Bineînțeles că obiectivele noastre se referă la dezvoltare durabilă, iar în cadrul ONU de negocieri privind climatul, lucrăm foarte mult pentru a promova un proces care să ducă la emisii cât mai scăzute de dioxid de carbon. Ne dorim ca acele două grade maxim să fie respectate, e vorba de creștere maximă a temperaturii globale și în acest sens Comisia implementează mai multe programe pe plan internațional, regional, în Africa, dar și în diferite țări bine țintite. Niciunul dintre aceste, niciunul dintre aceste investiții până acum nu a vizat uh, investiții în nisipurile bituminoase, din potrivă. Pe plan uh, global, în lumina negocierilor care au loc, încercăm să ajungem la un acord global privind schimbările climatice. Dacă acest acord va fi uh, adoptat în următoarele luni inclusiv includerea carbonului în toate prețurile și evaluările, atunci vom vedea că anumite investiții vor fi mai puțin interesante din punct de vedere economic, inclusiv cele în nisipurile bituminoase. În ceea ce privește parteneriatul cu Africa privind energia, acesta uh, vizează cooperare pe termen lung cu continentul african și obiectivul principal este um, accesul la energie durabilă, curată uh, și care respectă mediul înconjurător și obiectivele de schimbări climatice. Avem nevoie de mai multă energie energii regenerabile și reducerea dependenței de energii fosile, inclusiv uh, tot ce înseamnă nisipuri bituminoase. În acest context, Uniunea Europeană și Africa s-au pus de acord ca să aibă până în 2020 cel puțin 10.000 de megawatts, hidra, de energie hidraulică, 5.000 uh, de solară și tot atât de eoliană. Ei bine, a treia parte a întrebării se refera la obiectivele milenare ale ONU. Noi susținem pe deplin aceste obiective și știm bine că durabilitatea sau mediul, dezvoltarea durabilă de multe ori uh, împiedică anumite țări, așa că încercăm să uh, îmbunătățim situația. În orice caz, uh, vreau să vă spun încă o dată că niciun ban nu este dat pentru nisipurile bituminoase din banii de dezvoltare ai UE. privitor la mai bună guvernanță în uh, instituțiile africane. În acest program avem mai multe tipuri de finanțări și intervenții și în acest sens avem o contribuție, spunem noi, utilă, necesară, logică pentru ca Africa să facă niște alegeri în materie de dezvoltare durabilă. Mulțumesc foarte mult, doamna Sargentini. Nu, Mulțumesc. Răspunsul a fost un extrem de complet, spune doamna Sargentini. Excusez-moi, mais qui va... Da, Aveam un invitat care încă nu a sosit. Nu am comunicări din partea președinției, așa că trecem la punctul 5. Comisia, aveți anunțuri? Nu. Foarte bine. Trecem la punctul 7. Misiunea DV 27-29 aprilie în Pakistan. Domnul Deva a fost prezent ca și domnul Salom și Cortez Lastra. Domnule Deva, aveți cuvântul. Donc, uh... Mulțumesc, doamnă președinte. Este, a fost un privilegiu să conduc această uh, delegație de uh, eurodeputați foarte activi am uh, vrut să vedem exact ce s-a întâmplat cu fondurile uh, donate către Pakistan, cele mai importante fonduri umanitare, până la 150 de milioane de euro pentru a răspunde crizei umanitare cauzate de inundații. Noi ne-am dat seama, încă de la bun început, prin uh, interacțiunea cu Pakistanul că uh, acesta era cel, dezastrul uh, cel mai mare cu care ne-am confruntat. Opt milioane de oameni au fost și-au pierdut casele. Au existat probleme legate de lipsa de instalații sanitare, apă potabilă și hrană. Și am vrut să vedem ce s-a întâmplat cu fondurile de 150 de milioane uh, împreună cu 53 de milioane de euro din alt instrument de finanțare sunt și am vrut să vedem ce s-a întâmplat cu aceste fonduri. Înainte de a merge acolo, am, mi s-a spus din partea Comisiei și a ambasadorului Pakistanului că au existat niște probleme în ceea ce privește uh, gestionarea crizei din partea autorităților pakistaneze. Uh, și uh, am vrut să urmărim și trecerea la faza de dezvoltare, nu numai de răspuns la uh, criză. Spre surpriza noastră, ne-am dat seama că interlocutorii noștri, mai ales Comisia pentru uh, Răspuns la uh, criza umanitară, au făcut o treabă excepțională. 1,5 milioane de oameni au primit locuințe uh, și își pot uh, duce în continuare viața în condiții prospere. Acest lucru este o realizare extraordinară, mai ales dacă ne gândim ce s-a întâmplat după tsunami. În acel caz a fost nevoie de patru ani pentru a uh, reconstrui locuințele. Și a durat mult mai mult să se treacă la faza de dezvoltare. Autoritățile pakistaneze au uh, folosit și formele, forțele armate. Și, într-adevăr, are logică să se folosească uh, forțele armate ca răspuns la o situație de criză. Dar acesta a fost un răspuns extraordinar, uh, un exemplu extraordinar de uh, modalitate în care se, poat, se pot folosi resursele um, pe care autoritățile le aveau la dispoziție, în acest caz armata nu au existat uh, focare de holeră sau de alte epidemii în acea perioadă, deoarece au uh, reușit să reconstruiască uh, locuințele foarte repede. Este foarte uh, interesant Faptul că s-a pus uh, mai mare accent pe problemele legate de implicarea armatei decât pe rezultatul uh, final. În uh, Haiti, din păcate, nu am avut aceeași situație. Cu, după un an și jumătate de la um, dezastrul din Haiti, această țară se confruntă cu aceleași probleme. ar fi este foarte important să discutăm trecerea de la faza de răspuns umanitar la faza de dezvoltare. Dar membrii misiunii au fost într totul de acord că răspunsul la această criză umanitară a fost foarte bun. Ne-am întâlnit cu trimisul special al ONU, care ne-a oferit informații privind eforturile ONU în domeniul dezvoltării. Și trebuie să spun că am, ne-am fost acolo chiar cu două zile înainte de sfârșitul uh, lui Bin Laden. Astfel încât uh, atunci când m-am întors la Londra, toți prietenii mei erau extaziați că eu am fost în Pakistan și a trebuit să uh, întreb, domnule, dar ce s-a întâmplat? În sfârșit. A fost oricum o surpriză foarte, foarte plăcută. Am stat chiar la un hotel uh, la circa 60 mm, de kilometri de locul unde a fost ucis Bin Laden. Uh, și uh, totuși am fost foarte surprins să auzim ce s-a întâmplat atunci când am întors. Am avut de asemenea reuniuni cu doamna Teo Bacala, uh, reprezentanta OCDE și cu alți reprezentanți ai ONU, care ne-au uh, spus mai multe despre mm, răspunsul pozitiv, răspunsul eficient uh, la situația uh, crizei umanitare. Um, impactul Uniunii Europene a fost uh, uh, lăudat. Um, am fost lăudați pentru valoarea noastră de interlocutor. Existau ceva în îngrijorări în uh, privința infrastructurii după retragerea inundațiilor și cei care au fost în Pakistan știu că uh, e o mare diferență între capitală și restul, restul țării. E chiar o glumă Uh, a locuitorilor capitale care spun că locuiesc la șapte kilometri de Pakistan. Atât de mari sunt diferențele dintre capitală și restul țării. Am uh, urmărit și proiectul uh, legat de instalații sanitare. Aici existau și niște îngrijorări privind securitatea membrilor misiunii. Am Uh, a trebuit să ne deplasăm cu foarte mare discreție, în mașini blindate. Am uh, mers totuși într-un uh, sat unde am întâlnit cei mai săraci oameni pe care i-am văzut în toate misiunile pe care, în care am participat. Uh, și cei mai norocoși dintre ei uh, trăiau cu mai puțin de 50 de cenți pe zi. Vă dați seama Uh, care era situația, dar ne-au primit cu foarte mare amabilitate. În uh, acel sat nu exista deloc canalizare. Și atunci toate deșeurile plutesc într-o baltă în mijlocul satului. Uh, de unde și probleme, de, probleme cu diverse epidemii. De aceea trebuie construite niște, niște sisteme și de aceea suntem uh, interesați de felul în care vo, va, eval, va evolua acest uh, uh, proiect. Am discutat acolo cum s-ar putea îmbunătăți situația în aceste sate din jurul capitalei. Am avut o întâlnire cu vicepreședintele uh, Comisiei de Planificare, care um, ne-a vorbit de politicile pe termen lung. Pakistanul este o țară foarte fragilă și fragilitatea sa este exprimată prin limitările sale se află la granița cu Afganistanul, unde există problemele legate de uh, terorism, instabilitate. Uh, domnul Bin Laden și cohortele sale de talibani. Și să nu uităm că este o putere nucleară. Avem, prin urmare, un amestec de chestiuni foarte complicate, de structuri foarte complexe, Uh, trebuie să intre în echilibru foarte multe forțe. Și um, vă dați seama cât de surprinși am fost să aflăm că Bin Laden se afla la 40 um, de kilometri de hotelul unde eram cazați. Uh, și cum se face că autoritățile pakistaneze habar nu aveau, mi-e greu de explicat. Am uh, stat de vorbă și cu ministrul de externe și am discutat uh, uh, efectele pe termen lung ale sistemului generalizat de preferințe. Am vorbit și despre posibilitatea Pakistanului de îmbunătățirea exportului și beneficiile acestei tendințe. Și am vorbit despre impactul uh, pe ca, și cerințele legate de uh, sistemul generalizat de preferințe. Pentru că ar uh, fi nevoie și de niște schimbări legislative, de ratificarea diverselor convenții internaționale, convenția privind interzicerea torturii, de exemplu. Dar între ratificare din partea Parlamentului și implementare e un drum lung de urmat. Prin urmare, noi dorim și i-am spus și ministrului că dorim să vedem felul în care sunt implementate în realitate aceste tratate. S-a luat notă de cerințele noastre în acest uh, domeniu. Ni s-a spus de asemenea uh, despre Amendamentul 18 la Constituția pakistaneză, cu efecte extraordinare, uh, la un nivel greu de înțeles pentru noi. Devul, uh, transferul de putere de la Islamabad către uh, regiuni este uimitor inclusiv la nivelul forțelor de poliție, mineritului, utilizarea terenurilor. Prin urmare, se va ajunge la o ă, structură de confederație. Eu unul sunt îngrijorat. Nu știu dacă centrul, capitala, va putea să mențină ă, legătura dintre regiuni. Pentru că sunt ă, Uh, regiuni foarte diferite, uh, iar regiunile de mm, frontieră sunt practic acum niște state federale uh, cu puteri foarte mari la nivel regional. Și trebuie să ne punem întrebarea cât de mare a fost acest transfer de puteri dinspre capitală către regiuni. Și chiar atunci când vine vorba de eforturile umanitare, ar put... este posibil ca provinciile să își asume rolul de lider în momentul implementării. Noi le urăm foarte mult succes cu aceste noi structuri foarte descentralizate, dar Știți foarte bine, lucrurile au uh, explodat oarecum după uciderea lui Bin Laden. Uh, nu mi este foarte clar care este situația acum cu prezența americană, uh, talibanii, afganii, dar eu nu doresc poporului pakistanez și guvernului pakistanez care se bucură acum de cea mai Uh, lungă perioadă de democrație, e adevărat, ni se pare scurtă, doi ani și jumătate, dar totuși e important pentru această țară. Eu le urez uh, foarte mult succes în anii care vin. Vă mulțumesc, uh, domnule Deva, pentru această relatare. Aș vrea să salut în numele Comisiei o delegație uh, a poporului chinez este condusă de vicepreședintele său, domnul Lian Ping, care observă derularea reuniunii noastre. Bine ați venit! Și dau cuvântul acum deputaților, începând cu domnul Cashman. Mulțumesc, doamnă președinte! Aș vrea să-i mulțumesc domnului Deva pentru această relatare subliniază cât de prețioase sunt aceste misiuni care ne dau ocazia de a vedea pe teren cât de eficace este acțiunea Uniunii Europene în cooperare cu uh, alte organizații, cum este Organizația Națiunilor Unite. Ca și domnul Deva, sunt interesat de implicarea armatei atunci când este vorba despre ajutor umanitar și acțiuni umanitare. În cazul Haiti s-a pus problema dacă un soldat american ar trebui să salveze un copil uh, de, dintr-o situație de urgență sau dacă Uniunea Europeană ar trebui să o facă. Ce contează este să existe personal în astfel de situații. Împărtășesc așadar punctul de, pare... punctul de vedere al domnului Deva. După cum ați spus, este un exemplu pozitiv. Este interesant să aflăm și despre uh, uh, descentralizarea din uh, Pakistan în legătură cu discuțiile pe care le-am purtat în această comisie. Mă uit la program și aș vrea să le spun uh, celor care au participat la această misiune că avem aici încă un exemplu strălucit de eforturi uriașe s-au lucrat, s-a, lucrat zile întregi, s-a lucrat ore la rând și uh, rare ori secretariatul uh, uh primește laude sau uh, Deputații primesc laude pentru aceste uh, activități. Munca lor începe uneori la ora 7 dimineața și se termină uh, foarte târziu uh, seara. Felicitări! Aș vrea de asemenea să-i spun domnului Deva că nu mi se pare o coincidență că Bin Laden a fost descoperit la scurt timp după plecarea dumneavoastră. Uh, serviciile de informații uh, l-au vizitat pe domnul uh, Bin Laden și uh, l-au întrebat dacă preferă Statele Unite sau îl preferă pe Deva și au spus și Bin Laden a răspuns fără îndoială că preferă varianta soft și anume Statele Unite. În orice caz, este bine să facem vizite în țări uh, cu care avem uh, relații strategice, uh, relații pe termen lung și după astfel de evenimente, pentru că îți dai seama cum funcționează o țară, atât înainte de astfel de evenimente, cât și cum gestionează perioada de după astfel de evenimente. Și, în sfârșit, definiția pe care o dai în privința um, atitudinii prudente ca fiind uh, o, o situație în care intervine poliția este o definiție pe care o voi reține. Nu vrem să obținem capital de pe urma suferinței umane și acest lucru este ilustrat în uh, relatarea pe care ai făcut-o. Îți mulțumesc. Mulțumesc, domnul Gărenț are acum cuvântul. Mulțumesc, doamna președintă. Încep să se ivească îndoieli în privința prezenței domnului Deva în Pakistan și uh, dispariția Uh, prematură a lui Bin Laden. Oare nu există o legătură între cele două aspecte? Întrebarea rămâne deschisă. Însă continui și spun că m-am bucurat să ascult observațiile noastre și în același timp uh, mă preocupă anumite lucruri. E clar că lucrările avansează datorită gestiunii instituțiilor pakistaneze și special armatei, ceea ce este liniștitor. Vă amintiți că în luna august anului trecut, Eva Jolie și cu mine am scris un, o comunicare cu privire la necesitatea de a examina situația din punct de vedere politic. Pakistanul este o țară importantă și este și o țară foarte vulnerabilă. Ați amintit de altfel acest lucru în introducerea dumneavoastră. Nu știu dacă delegația Uniunii Europene în Pakistan este bine instalată și nu știu dacă se percepe o mai mare prezență a Uniunii Europene în Pakistan odată cu instituirea Serviciului European de Acțiune Externă. Aveți impresia că Uniunea Europeană este percepută ca o realitate sau contribuțiile statelor membre și contribuțiile Comisiei sunt percepute ca fiind disparate? Comisia va avea ocazia să răspundă. Îi dau însă mai întâi cuvântul doamnei Teoharus. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi vorbi în limba greacă și vă dau uh, puțin timp pentru a vă pune căștile. Mai întâi aș vrea să spun că dacă aștepți uh, ajutoarele umanitare ca să supraviețuiești și dacă te nume printre cei care uh, trăiesc cu un dolar pe zi, nu prea mai contează natura sprijinului. Ceea ce contează este ca sprijinul acesta să ajungă. Am uh, vrut să particip la această misiune, însă din păcate nu s-a putut. Mă bucur că domnul Deva a salutat primirea de care s-au bucurat militarii, de care s-a bucurat uh, personalul umanitar și uh, ONG-urile. Pakistanul este o țară nucleară. Din punctul meu de vedere, o țară care dispune de arma nucleară nu trebuie să beneficieze de ajutoare umanitare. În ceea ce privește Ben Laden, eu consider că este vorba despre un asasinat care nu face cinste uh, principiilor statului de drept și cred că această chestiune ar fi, fost, uh, ar fi putut fi rezolvată altfel. Nu pedepsind astfel dușmanul, pregătești viitorul. Să Um, ne gândim la ce s-a întâmplat cu domnul Caragici. A fost uh, condamnat acum câțiva ani în mass media și astăzi încă nu știm care este situația procedurii. Nu știm în ce fază se află procedura și nu aș vrea să fiu prost înțeleasă, nu susțin terorismul, sunt pentru un uh, sistem judiciar care dă tuturor posibilitatea de a se apăra. Mulțumesc, doamna Costa, numele Comisiei. E vorba despre activitatea delegației Comisiei în Pakistan la asta se referă întrebarea. Și se referă la vizibilitatea muncii comisiei. Aș vrea să mi se confirme dacă la asta se referă întrebarea. Întrebarea mea este foarte simplă. Care este valoarea adăugată a noului Serviciu European de Acțiune Externă? prezența Uniunii Europene este astfel mai mare în Pakistan? Există percepția că implicarea Uniunii Europene este uh, mai mare datorită instalării Serviciului European de Acțiune Externă și datorită instalării uh, acestei uh, delegații? Serviciul de Relații Externe ar trebui să dea un răspuns la această întrebare. Am pus această întrebare și domnului Deva, de fapt, pentru că are cunoștințe enciclopedice în domeniu. Domnule Deva, doriți să răspundeți? Îi dau cuvântul domnului Deva. Sunt încă o dată pusă într-o situație delicată. Doamnă președinte, aș vrea să îi urez bun venit vicepreședintelui Asociației de Prieteniei și să îi urez bun venit domnului Fiji Feng, domnului Ghile și, uh, în general, delegației de la Beijing. Este foarte important să înțelegem că Serviciul European de Acțiune Externă prezența acestui serviciu în Islamabad nu este atât de evidentă. Nici măcar ambasada Uniunii Europene nu este în cartierul diplomatic, este în afara acestui cartier. Există ambasade, cum este ambasada Statelor Unite, ambasada Chinei, ambasada uh, Marii Britanii și alte ambasade care joacă un rol puternic, un rol tradițional în cercurile diplomatice din Pakistan. Ambasadorul Uniunii Europene la Islamabad, Islamabad face tot ceea ce poate și um, ne-a ajutat uh, extrem de mult. A făcut foarte multe eforturi pentru a sprijini această misiune și pentru a se asigura că uh, dispunem de toate informațiile pe care uh, vrem să le obținem. Mi-e teamă că Serviciul European de Acțiune Externă nu funcționează încă așa cum ar trebui. Însă poate că este prea devreme, după cum spunea prietenul meu aici. Haideți să vedem. Nu vreau să fac aici comentarii de natură politică, pentru că se cunosc părerile mele politice și ministrul uh, britanic al afacerilor externe a transmis uh, o scrisoare, o scrisoare mm, pe care nu vreau să o uh, menționez aici în detaliu, însă în orice caz ideea este ca acest serviciu european de acțiune externă să nu preia activitatea ambasadelor. În ceea ce privește acordarea de ajutoare unor țări care dispun de bomba atomică, ei, ei bine, eu cred că depinde. Dacă nu contribui la stabilizarea Pakistanului, bomba atomică va deveni și mai periculoasă. Pe de altă parte, dacă contribui la stabilizarea Pakistanului, dacă permiți Pakistanului să-și exercite pe deplin rolul de membru al comunității internaționale, ei bine, este foarte bine, pentru că un Pakistan stabil este mult mai uh, uh, favorabil decât un Pakistan instabil. Acesta este răspunsul meu. Știți uh, foarte bine că domnul Gărență tachinează și nu vrea să rateze nicio ocazie de a o face. Domnul Cashman are cuvântul. Domnul Cashman nu și-a aprins încă microfonul. Aș vrea să fac uh, o afirmație evidentă. Opinia ministrului britanic al afacerilor externe nu reprezintă opinia majoritară în Uniunea Europeană. Nu este decât opinie printre altele. Îi dau cuvântul domnului Marius din partea Serviciului European de Acțiune Externă. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și din partea Serviciului de Acțiune Externă să transmit uh, deci uh, felicitări pentru această acțiune și misiune foarte încurunate de succes. Domnul Deva ne-a spus că e foarte bine că ați putut să transmiteți autorităților din Pakistan o serie de lucruri esențiale, o serie de temeri în ceea ce privește chestiuni arzătoare la ordinea de zi și ne pare bine că ați făcut-o. În ceea ce privește rolul uh, delegației și implicarea serviciului, noi avem acolo o delegație, dar uh, uh, care funcționează, să zicem, în mod independent în elementele sale, însă este complet operațională și, uh, de asemenea, putem să spunem că ea uh, respectă foarte clar uh, programul președinției UE și există contacte foarte strânse cu delegațiile statelor membre. Avem contacte cu ei și încercăm să coordonăm și, și să, să facem mai vizibilă activitatea noastră și cred că lucrurile s-au îmbunătățit în ultima vreme. În ceea ce privește sediul plănuim ca delegația UE să se mute în cartierul diplomatic, dar cred că asta se va întâmpla peste câțiva ani numai, pentru că e nevoie de construcția unei noi clăduri de, clădiri de birouri în acest uh, cartier diplomatic. Vă mulțumesc! Foarte bine! Acum uh, trecem la discuția celor 65 de amendamente depuse pe marginea raportului domnului Deva privind uh, finanțările pentru structurile de baraj în țările în curs de dezvoltare. Vă reamintesc că raportul se referă la apă, la siguranță alimentară și chiar și la supraviețuirea populațiilor care locuiesc în zone cu ghețari, mai ales în Himalaya, în contextul uh, schimbărilor climatice și a ghețarilor. Deci, domnule Deva, aveți cuvântul imediat. Mulțumesc foarte mult! acest uh, raport care a primit 67 de amendamente se găsește în faza finală în cadrul procedurilor Parlamentului și vom vota mâine aici la comisia noastră uh, acest raport și apoi la plenară. De ce este important acest raport? Ei bine, deoarece 1,5 miliarde de persoane depind de starea în care se află sistemul uh, care gestionează apele sau fluxul apel, apelor. E vorba de zona Himalaya, Himalayei, acolo unde ghețarii se topesc cu viteză de patru ori mai mare decât la pol. Și această viteză extraordinară nu are nimic de a face cu încălzirea globală. De ce se topesc așa de tare și de ce avem criza de apă? Pentru că și de ce pânza practică, practică pare epuizată, este deoarece, pur și simplu, având în vedere nevoile populației și a creșterii populației în această zonă, e bine, este, motivul este pentru că apa nu mai există. Avem fenomenul numit carbon black și care nu are nicio legătură cu încălzirea globală. Este vorba de cenușă, de depozite de cenușă, care, din cauza sistemelor de, uh, de încălzire din locuințe, se, uh, această cenușă se depune pe suprafața ghețarilor pe acea zăpadă și gheață și accelerează procesul de uh, topire. Mai mult de 300 de lacuri sunt, au apărut astfel în Himalaya. Ele au fost identificate, fotografiate, ele pot să fie deversate, să deverseze în orice moment și să uh, inunde, să ucidă foarte, foarte multe persoane. Și dacă aceste baraje cedează, este o catastrofă mai avem și o falie, mai avem și o falie de-a lungul acestei uh, zone identificate. Asta ar fi ca uh, scenariul uh, suprem, uh, adică cel mai prost scenariu posibil. În orice caz, este vorba deci de o, o topire accelerată a ghețarilor. Asta trebuie să fie stopat. Iar în raportul meu se cere ca China, India, Pakistanul, Nepalul, Bhutanul și Bangladeshul să se reunească și să facă ceva pentru a opri această topire. Însă nimeni nu face nimic. Acum Uniunea Europeană cumva se amestecă între ghilimele într-o zonă îndepărtată și trage atenția prietenilor și uh, vecinilor care uh, Uh, au nevoie de atât de multă apă, nu așa, pentru a uh, supraviețui. vorba de miliarde de persoane. Dacă nu se face ceva, însă multă lume va muri de foame sau va fi inundată. Iată care este scopul acestui raport și noi am zis să machiem cumva lucrurile și să spunem infrastructuri pentru baraje, asta ca să fim drăguți, dar de fapt, de fapt este vorba de o criză globală, mondială, care și are rădăcinile în Himalaya. Nimeni nu se interesează de acest lucru n-a apărut pe summit, la summitul de la Copenhaga pe agenda, nu știu dacă va fi la summiturile următoare privind mediul și climatul, însă cineva trebuie să deschidă ochii și îmi pare bine că avem prieteni din Pakistan și din China aici în sală. Avem nevoie numai de reprezentanța celorlalte țări menționate pentru ca să ne reunim, să punem mică la contribuție și să facem ceva în acest sens. Mulțumesc foarte mult, spune doamna președintă. Da cuvântul Comisiei. Domnule Görans, domnule Sopsi, vă rog, domnule Coiet. Mulțumesc, doamnă președinte. Așa cum am spus uh, la sesiunea din luna martie, când am discutat acest raport pentru prima dată, Comisia s-a angajat să discute acest subiect Și astfel putem să vă anunțăm cu bucurie că în cadrul acțiunilor noastre, în contextul Alianței Globale pentru Schimbări Climatice, e vorba de angajamentul UE de sprijin al țărilor în curs de dezvoltare vederea cooperării pentru lupt, privind lupta împotriva schimbărilor climatice. În acest context și în programul de lucru pe anul 2011 prevedem uh, o cooperare cu Butanul și negociem cu guvernul în această țară în acest moment. Problema topirii ghezarilor a fost discutată în acest cadru și în acest context am hotărât să ne concentrăm pe o acțiune comună cu Ministerul Agriculturii pentru a identifica riscurile, identifica riscurile care sunt reprezentate de apariția acestor lacuri. Alte ministere au și ele contribuția lor. Ni s-a cerut să respectăm accentul pus inițial pe această cooperare cu Ministerul Agriculturii. În orice caz, ideea este de a avea o abordare cât mai transversală când vine vorba de tot ce înseamnă riscuri legate de schimbările, schimbările climatice și deci este clar că aceste riscuri puse de lacuri și de topirea ghețarilor vor fi la un moment dat abordate în discuții și deci pe plan transversal, transversal orizontal. Ehm, în acest context al alianței pentru schimbările climatice și având în vedere programul de acțiune pe anul 2012, ne gândim uh, să uh, preluăm experiența luată din programul Mod, care funcționează în Nepal și ideea este de a avea o abordare integrată. E vorba că este clar că dimensiunea regională este una cât se poate de clară și foarte multe persoane în această regiune sunt afectate. De asemenea, și în America Latină avem o problemă aparte E vorba de schimbări climatice și America Latină. Eventual ne-am pus întrebarea dacă nu cumva uh, aceste aspecte n-ar trebui în următorul exercițiu de programare să apară. Și uh, vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Doamna președinte, întâi domnul Görens și apoi următorul vorbitor. Vreau să vă mărturisesc uh, faptul că nu prea am experiență în acest domeniu. Colegul Deva abordează un uh, subiect uh, foarte delicat. Știu că de câte ori am discutat în trecut uh, tot ce înseamnă mari construcții și infrastructuri în acest domeniu, totdeauna au apărut uh, lucruri care mergeau dincolo de, de partea tehnică. Și cred că acest raport de inițiativă merită să fie salutat și mai ales un aspect și anume că pune degetul pe rană. Și cred că nu putem să mai închidem ochii și să trebuie să facem față consecințelor acestei topiri a ghețarilor din uh, Himalaya. În primul rând pentru că tema este de actualitate. Apoi, în ceea ce privește ce tip de inițiative vor fi întreprinse, cred că aici trebuie să stăm și să ne gândim uh, cu multă atenție. Uh, nu știu dacă au fost luate în calcul ultimele date științifice, nu știu dacă aceste lucruri apar în raport, dar dacă putem să le integrăm acum în această fază, să zicem, finală a raportului, poate ar fi cazul ca această discuție să fie cumva lărgită la un cerc mare, foarte mare, chiar de experți, care ar putea să uh, ne dea uh, o idee mai clară. Uh, poate că studiul de impact al proiectelor uh, este totuși o fază foarte importantă care merită să nu fie sărită. Și iată, lucruri pe care vreau să le transmit colegului Deva. Ați văzut, doamnă președinte, că am fost mult mai puțin uh, răutăcios în a doua parte a intervenției mele. Doamna Șnive? Mulțumesc. Vreau să mulțumesc și eu domnului Deva pentru acest raport. Este un subiect foarte important. Și de multe ori calea de mijloc este calea cea bună. Uneori e bine să fim, să zicem, extremi sau îndrăzniți, îndrăzneți, alteori însă e bine să evităm aceste extreme și calea de mijloc este, zic eu, cea mai bună. Adică mă refer aici la anumită prudență și a te gândi de două, de două ori înainte de a face ceva. Este clar că nu toate aspectele au fost poate luate în calcul în acest raport, așa că aș veni la sentimentul domnului Görens, care face un apel la prudență. Uh, trebuie să ne întrebăm dacă nu avem și alte date care trebuie să fie cumva coroborate, dacă este să cerem părerea oamenilor de știință, a experților, am putea să vedem uh, totuși care sunt uh, într-adevăr cauzele creșterii nivelului apelor, mărilor, etc. Deci cred că ar trebui să avem așa o cale de mijloc cu acest raport. Vă mulțumesc foarte mult! Uh, mulțumesc foarte mult. Îmi cer scuze că am um, întârziat, dar a trebuit să-mi prezint raportul în uh, Comisia pentru Pescuit. Aș dori să-i mulțumesc domnului Deva pentru raportul său. Suntem de acord că avem o responsabilitate uriașă în a încerca să reducem uh, emisiile de dioxid de carbon pentru a opri încălzirea globală. De asemenea, trebuie să luăm în considerare poluarea cu metan și carbon negru, care accelerează efectele schimbărilor climatice și uh, sprijinim, îl sprijinim prin urmare pe domnul Deva în eforturile sale. Când vine vorba de uh, topirea ghețarilor din uh, accelerată în Himalaya și alte regiuni, este într-adevăr o situație gravă și trebuie să ne dăm seama că aceste uh, Uh, regiuni vor uh, suferi mai întâi din cauza inundațiilor, apoi din cauza secetei. De asemenea, pășunatul intensiv înrăutățește lucrurile. Situația mm, uh, ghețarilor din Himalaya arată că sunt necesare barajele, dar și alte măsuri de îmbunătățire a gestiunii apei și altele. Uh, de fapt, vorbim tocmai despre uh, zona în care avem cele mai multe baraje și foarte mulți oameni au fost strămutați. Uh, și vorbim uh, acolo și despre ecosisteme foarte fragile și um, oamenii care locuiesc în aval de baraje și care sunt în pericol. În mod ironic, uh, acestea sunt și argumentele în favoarea marilor baraje, barajelor de mari dimensiuni. Vedem uh, și problemele legate de uh, sedimente. Mm, dar s-a dovedit în timp că nici cantitățile de electricitate, nici îmbunătățirile sistemului de gestiune a apei nu au fost chiar atât de uh, importante, chiar atât de uh, benefice pe cât s-a crezut. Comisia subliniază uh, importanța evaluărilor și uh, importanța consimțământului celor care locuiesc în zonele uh, respective, uh, importanța planificării, foarte atente înainte de a uh, porni orice proiect legat de construirea de baraje. Am uh, înaintat foarte multe amendamente, având în vedere tocmai aceste idei și sperăm că raportorul va fi de acord cu ele. Vă mulțumesc! Merci beaucoup. La Commission a-t-elle un point à... Mulțumesc. Comisia are ceva de adăugat? Nu. Domnul Deva are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Haideți să ne întoarcem puțin și să analizăm câteva minute această problemă. Această problemă nu are nimic de a face cu încălzirea globală. Glo- încălzirea globală poate să o acutizeze, dar eu am uh, zburat cu elicopterul la o înălțime unde e greu de respirat și am văzut felul în care apele s-au acumulat în mod accidental în aceste baraje naturale. Isimod are fotografii ale tuturor acestor baraje naturale care se pot uh, sparge în orice moment. Dar de ce se acumulează apa acolo? Pentru că, mai ales în India, sunt ă, tăiați copacii, în India și în Pakistan. Acești copaci sunt arși în sobe cu lemne care emit carbon negru, cenușă, care se ridică în atmosferă, apoi se lasă pe ghețari și accelerează topirea uh, zăpezilor. Deci e vorba de tăierea copacilor, uh, arderea lemnului în sobe, cenușa, topirea uh, ghețarilor și o să ajungem la o uh, la inundații, apoi la secetă și până la urmă nu va mai fi destulă apă pentru a cultiva orezul. Și este o problemă pentru toate țările din zona respectivă. Aceste țări ar trebui să oprească tăierea copacilor și arderea lor pentru a găti. Pentru că a, în această zonă, ghețarii se topesc de patru ori mai repede decât în orice altă regiune a lumii. Prin urmare, dacă amestecăm lucrurile ă, și suntem surzi la argumente, dar pierdem ideea principală, pentru că știm foarte clar, este, un, este dovedit că topirea ghețarilor este uh, rezultatul tăierii copacilor. Vorbim de 300 de fotografii a 300 de lacuri uh, de baraj natural. Sunt E o situație în care India, Pakistanul, uh, Nepalul, Bangladeshul și China trebuie să se așeze la uh, masa tratativelor, poate chiar sub umbrela ONU, și să găsească soluții pentru această problemă. Pentru că altfel ghețarii se vor topi și râurile uh, până la urmă vor seca, inclusiv marile râuri din China. Vorbim despre o agendă globală. Avem niște amendamente excepționale din punct de vedere tehnic și vă sunt foarte recunoscător pentru toate elementele tehnice pe care uh, le-ați indicat. Vă mulțumesc foarte mult! Merci beaucoup. Je vous rappelle que le vote de ce rapport... Mulțumesc. Vă amintesc că vom vota acest raport mâine 25 mai. Trecem la punctul 8, punctul legat de siguranța alimentară. Discuția intervine după ce s-a discutat în comisie un document de lucru pe 25 ianuarie. Aș vrea să-i dau cuvântul imediat doamnei Țimer pentru prezentarea proiectului de raport. Doamna Țimer, aveți cuvântul. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, werde... Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc pentru că mi-ați oferit ocazia să întocmesc acest raport în numele Comisiei, deoarece am reușit astfel să învăț foarte multe lucruri. Pur și simplu pentru că opinia publică în Europa și în alte părți ale lumii, atunci când vine vorba despre siguranța alimentară și dreptul la hrană, va deveni din ce în ce mai importantă. Eu am reușit să văd că interesul față de acest uh, raport trece de, uh, merge dincolo de această comisie și de Parlamentul European. Oamenii sunt foarte interesați de felul în care Uniunea Europeană acționează pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului și ce măsuri se iau pentru a combate foametea trebuie să luăm măsuri ă, specifice și să acționăm acolo unde sunt necesare schimbări. Suntem în fața, în faza în care întocmim un raport, avem informații dinspre uh, programul pentru alimente, programul mondial pentru alimente, <clears throat> raportorul special al ONU pentru siguranța alimentelor, securitatea alimentelor și alte instituții. Și cred că există speranțe mari că Uniunea Europeană, statele membre și mai ales Parlamentul European se vor concentra uh, și vor acorda o mare importanță acestei chestiuni. <clears throat> Vreau să uh, mulțumesc doamnei mei pentru uh, din partea secretariatului care m-a ajutat foarte mult să întocmesc acest proiect și mulțumesc și raportorilor din umbră, care și-au arătat dorința de a ajuta la această fază de pregătire. Sunt oarecum dezamăgită <clears throat> că nu am reușit, că nu vom reuși să organizăm uh, audierea în iunie și eu sper că atunci când vom dezbate acest raport în plenară, uh, vom avea argumente destul de puternice pentru că este important să creștem nivelul de conștientizare prin Parlament asupra acestei chestiuni. În proiectul de raport m-am referit la cele două declarații ale Comisiei de anul trecut primul rând cea legată de îmbunătățirea securității alimentelor și, în al doilea rând, cea privind uh, ajutorul umanitar în domeniul alimentelor. Reprezentanța Comisiei a spus că e, înțeleg că aceste două programe nu sunt suficiente și Comisia înțelege că uh, e nevoie de măsuri mai ample. Iar eu doresc să sprijin Comisia în acest proiect. Doresc să îi încurajez și să mă asigur că întreaga uh, chestiune legată de nutriție, de exemplu, este luată în considerare. E greu să găsesc o traducere uh, adecvată în limba germană uh, când vorbesc despre termenul nutrition în engleză, dar de fapt, vorbim despre calitatea alimentelor, calitatea surselor uh, de alimente. Și este important uh, și aștept cu nerăbdare și declarația Comisiei, comunicarea Comisiei în, uh, pe acest subiect. Cred de asemenea că trebuie să vorbim aici și despre propria producție agricolă. Noi uh, pregătim poziția Uniunii Europene pentru negocierile din cadrul G8 și G20, pentru că aceste negocieri au loc în toată lumea și au toate o influență directă asupra faptului că avem nevoie să ne concentrăm urgent asupra combaterii foametei parlamentele și guvernele din întreaga lume trebuie să facă acest lucru. Deoarece milioane de oameni suferă din cauza nutriției inadecvate. Ca rezultat al creșterii prețului alimentelor, este probabil să Uh, depășim iarăși pragul de un miliard uh, din, din fragen, uh, de persoane care suferă uh, de foame. Am încercat să acord o atenție specială dreptului la alimente. Știu cât de controversat este acest concept în conceptul european, în Parlamentul European și chiar în această comisie, dar am subliniat în mod deliberat importanța uh, suveranității din punct de vedere al alimentelor și am subliniat import, că uh, trebuie să se încurajeze producția locală și producătorii locali. Ar trebui să ne aplecăm uh, cu mai multă grijă asupra producătorilor, administrațiilor locale, uh, Uh, acestea trebuie să se implice mai mult în această chestiune decât o fac în prezent. Și încă ceva. Uh, ceva ce mi-a dat de gândit. Estimările care mi-au fost confirmate uh, din mai multe surse și cred că ar trebui să atragem atenția asupra acestor chestiuni în raport. Dacă dorim să combatem sărăcia și uh, foametea și să atingem obiectivele mileniului, trebuie de asemenea să uh, verificăm și politicile noastre. E nevoie de reforme, deoarece dacă Foamea este problema cea mai gravă cu care ne confruntăm. Trebuie să vorbim și despre măsura în care noi am oferit ajutor pentru dezvoltare în ultimii ani. Nu e vorba numai de corectări și ajustări, ci și de schimbări mai importante. Iar ă, acest lucru este chiar urgent. Mai mulți membri și raportori din umbră au răspuns uh, ideilor mele și au spus că trebuie să luăm în considerare și rolul uh, speculatorilor uh, care lucrează cu alimente. Și trebuie să spunem că aceasta trebuie să fie o prioritate și la nivelul Uniunii Europene avem nevoie de o poziție mai puternică și o poziție obligatorie în negocierile internaționale pentru a pune uh, capăt uh, speculei cu alimente și materii prime. Trebuie să existe o uh, cale de a pune capăt acestei specule. Nu vorbim despre uh, Uh, viitorul piețelor, ci vorbim despre speculă care are efecte foarte grave și trebuie să fie restricțio restricționată pentru ca noi să ne putem uh, onora angajamentele. Este un element foarte important pe care l-am uh, inclus în expunerea de motive. Aș sublinia și rolul micilor fermieri. Un lucru pe care l-am subliniat în raport, pentru că, din punctul meu de vedere, este important să arătăm că 80% din uh, populația țărilor în curs de dezvoltare, mai ales din țările cele mai puțin dezvoltate, sunt agricultori dar 90% dintre ei nu își pot asigura existența, nu se pot hrăni. Și sunt câteva, câțiva factori importanți ai uh, politicilor uh, de dezvoltare ale Uniunii Europene care trebuie reanalizați. Cred că este foarte important să vorbim și despre consensul de la Washington, când se vorbește despre uh, dereglementare și uh, reducerea tarifelor vamale, trebuie să mm, regândim această strategie pentru că, până la urmă, n-a avut efectele benefice pe care le-am dorit. De aceea, ar spune că Uniunea Europeană trebuie să-și asume responsabilitatea și trebuie să ne îndreptăm către surse regenerabile și sustenabile de energie, dar trebuie să ne asigurăm în același timp că terenurile arabile nu sunt dedicate în mod exclusiv surselor de energie. De aceea, și de asemenea, trebuie să uh, analizăm și fenomenul uh, vânzărilor masive, cumpărării masive de terenuri. Um, este dat un document, o comunicare a Comisiei, care s-a referit în mod special la politicile privind terenurile. Și acum îmi dau seama că uh, acest fenomen uh, nu, era, nu este foarte bine cunoscut. Această comunicare a Comisiei schițează o serie de politici privind terenurile. Practic, se spune că mult prea multe țări uh, își creează propriile politici și de aceea este important să avem o abordare mai responsabilă la nivelul Uniunii Europene. La urma urmelor, ceea ce se dorește este să înțelegem um, așa cum s-a întâmplat cu criza financiară, alimentelor, a energiei în ultimii ani, foarte multe țări vând terenuri care nu mai sunt folosite în scopuri agricole acestea aceste elemente se regăsesc în raport. Mai sunt și alte elemente pe care aș fi, ar fi trebuit să le uh, introduc, dar pur și simplu nu mi-a permis uh, spațiul alocat unui astfel de document. Dar aș dori să subliniez și faptul că uh, ar trebui să discutăm și uh, problema irosirii alimentelor avem uh, niște <laughs> rezerve importante atunci când vine vorba de combaterea foametei și proastei nutriții. Uh, și ar trebui luat și acest aspect în considerare când vorbim despre securitatea alimentelor. Ar trebui să ne gândim și la trendurile demografice. Uh, care este cererea pentru alimente? Ce, care este cererea cu care ne vom confrunta în anii viitor. Am făcut uh, propria mea uh, declarație, am tras o serie de concluzii și ar spune că strategia pe care, uh, strategia urmată în anumite țări europene, mai ales în Germania, um, țări industrializate, ar permite um, să uh, asigure alimente pentru țările mai sărace. Cred că este o abordare greșită. Nu dorim ca această abordare să fie folosită generalizat. O felicit pe doamna Zimmer pentru raportul excelent și aș vrea să fac câteva observații. E adevărat că Problema siguranței alimentare mondiale este extrem de urgentă și trebuie să fie în centrul preocupărilor la nivel european. Vă susțin complet atunci când uh, spuneți că Uniunea Europeană trebuie să crească rolul uh, agriculturii în programele de ajutor pentru dezvoltare. O taxă pe tranzacțiile financiare este o posibilitate care ar trebui explorată pentru a uh, elibera fonduri suplimentare și pentru a ajuta țările cele mai vulnerabile. În ceea ce privește facilitatea alimentară de 1 miliard de euro, este greu să fie uh, măsurate efectele acestea. Anumite măsuri de aplicare propuse de către comisie nu erau uneori uh, axate pe întreprinderile de mici și uh, mijlocii. Uniunea Europeană s-a angajat să elimine subvențiile la export după 2013 în cadrul negocierilor în curs la Organizația Mondială a Comerțului, însă Uniunea Europeană trebuie să continue să poată să acorde um, rambursări la exporturi pentru a um, ajuta uh, sectoarele vulnerabile și agricultorii europeni. Ar trebui de asemenea să acordăm o atenție sporită integrării asistenței umanitare și a ajutorului pentru dezvoltare prin reabilitare și dezvoltare și voi propune amendamente în acest sens. Continui cu domnul Berman. Domnule Berman, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că acest raport este excelent și arată cât de mult s-a schimbat contextul în ceea ce privește dezvoltarea rurală. Partea din buget alocată dezvoltării rurale și agriculturii a scăzut de la 80% la um, 3%. Acum crește și acest lucru se datorează crizei alimentare și este un lucru bun că trendul s-a schimbat. Raportul acesta uh, arată faptul că acordăm o atenție mai mare dezvoltării rurale. Când uh, am venit din Comisia pentru Agricultură în această comisie, am fost surprins să văd că nimeni nu vorbește despre dezvoltare rurală și mă bucur că lucrurile s-au schimbat. O locuiesc uh, astăzi pe Patricia Toia, care nu a putut fi prezentă în calitate de raportor din umbră al uh, socialdemocraților la raportul excelent al doamnei Zimmer. Câteva cuvinte. Doamna Zimmer are dreptate atunci când uh, subliniază că trebuie să se îngrădească speculațiile și trebuie să se reglementeze piețele în ceea ce privește produsele derivate. De asemenea, este important să se menționeze acapararea terenurilor și achizițiile de terenuri. Sunt de acord, de asemenea, cu reforma politicii agricole comune, o reformă care să se facă în așa fel încât aceasta să nu mai împiedice agricultura din țările în curs de dezvoltare. Sunt însă pesimist pentru că s-a vorbit despre uh, cadrul financiar multianual și atunci când s-a vorbit despre acest cadru, nu s-a vorbit despre nevoia de a adapta bugetul european la nevoile din secolul 21. Fiecare a încercat să-și apere interesele atunci când s-a discutat acest cadru și uh, Ideea că s-ar putea elimina subvențiile la export a fost uh, respinsă de către aproape toată lumea și cred că subvențiile la export sunt uh, dreptul rușinoase și ar trebui să nu mai existe. La ora actuală sunt de circa 300 de milioane de euro, în trecut erau de uh, circa 10 miliarde, însă cred că ar trebui să fie eliminate total. La articolul 3, Gabriela, aș vrea să uh, fac un amendament. Acolo ceri Uniunii Europene să investească în uh, planuri naționale. Eu unul aș spune că nu uh, agricultura în sine ar trebui susținută atât de mult cât dezvoltarea rurală. Săptămâna trecută am fost în Kenya, în uh, nord-vestul Keniei. Acolo terenurile sunt foarte aride, mulți agricultori sunt uh, foarte săraci, uh, se sapă puțuri pentru a se găsi apă. E clar că dacă e ca acești agricultori să supraviețuiască, au nevoie nu doar să-și poată transporta carnea, au nevoie și de școli, au nevoie de îngrijiri de sănătate, au nevoie de infrastructuri rutiere, în așa fel încât uh, să se poată dezvolta agricultura. Deci eu nu sunt doar pentru agricultură în sine, ci pentru uh, dezvoltare rurală în general. Raportul acesta este însă foarte bun în ansamblul lui și uh, abordează chiar și chestiunea suveranității alimentare, care este în general o chestiune tabu în dezbaterile cu privire la agricultură. Domnule Gărânț, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Gabriela Lațimer a făcut un raport extrem de interesant, a făcut o analiză inteligentă și am avut ocazia să discut cu ea de mai multe ori nu a precupețit niciun efort pentru a uh, beneficia de experiența colegilor. Remarcile pe care vreau să le fac se referă la tematica raportului. Atitudinea comunității internaționale este prea reactivă. Nu știu dacă își amintește cineva de faptul că comunitatea internațională ar fi discutat despre această chestiune acum 5 ani. Ei bine, nu aveți cum să vă amintiți pentru că nu se discuta despre asta. De-abia acum toată lumea începe să vorbească despre agricultură fără a exista o coerență însă în dezbatere. Aș vrea să încep cu incoerențele și exagerările. Cred că nu este suficient să ne autoînvinuim noi europenii. Problema subvențiilor uh, la export uh, este supraestimată. Subvențiile la export uh, au scăzut foarte mult, ori discursurile rămân același și nu suntem coerenți. De ani de zile sunt membru al Parlamentului, și dacă discursul rămâne același, deși s-au schimbat datele problemei, înseamnă că trebuie să um, avem o muncă de reflexie. Cred că s au accentuat de asemenea punctele tari ale acestei strategii cu privire la alimentație. Cred că trebuie să mergem dincolo de compartimentarea problemei. Nu vorbim doar despre dimensiunea agronomică, doar despre dimensiunea alimentară. Vorbim despre toate aceste elemente la oaltă. Or atunci când văd cât de mediocru este sistemul instituțional internațional, eh, eu unul sunt scandalizat. Ehm, FAO dispune de un studiu cu privire la impactul actorilor comerciali asupra țărilor în curs de dezvoltare, de ani de zile uh, încerc să găsesc un astfel de studiu, ori uh, principala organizație în domeniu nu dispune de un astfel de studiu și este o mare lacună. În al doilea rând, cred că vorbim despre o incapacitate a țărilor în curs de dezvoltare de a se organiza – aceste țări trebuie să spună care este problema. Ceea ce este dramatic este că aceste țări nu pot să aibă un răspuns coordonat. Și asta le privează de un drept elementar, și anume dreptul la alimentație. Cred că acapararea terenurilor de către societăți comerciale sau industriale sau de către state este uh, o acțiune scandaloasă, nu pentru că se achiziționează terenuri, ci pentru că țările respective sunt private de o opțiune și anume aceea de a dispune de resursele necesare pentru a produce alimentele de care au nevoie. Și aceeași observație este valabilă și pentru comerț. Aș vrea să mă refer la o declarație făcută de Bill Clinton uh, în fața Senatului American după cutremurile de pământ din uh, Haiti. El a mărturisit că are o parte de răspundere dacă Haiti nu produce astăzi suficient de alimente. Cei care cunosc istoria Haitiului știu cât de mult a diminuat capacitatea de producție agricolă. E de-a dreptul scandalos și Clinton a avut curajul să-și asumă responsabilitatea, a zis că este uh, o rușine și că este corespunzător pentru această situație. A spus mai ales că uh, rapoartele, relațiile între țările industriale și țările în curs de dezvoltare nu trebuie să piardă din vedere drepturile cele mai elementare, printre care dreptul la alimentație. Și cred că doamna Zimmer a parafrazat foarte bine acest uh, lucru în raportul domniei sale. Cred că munca noastră nu se încheie odată cu raportul doamnei Zimmer. Ar trebui aproape să avem un raportor permanent asupra acestor chestiuni. Există căi care duc la succes, există căi care duc la eșec. Zimbabwe este un uh, exemplu de țară care a arătat cum nu trebuie procedat, pentru că doar unii dispun de un monopol asupra terenurilor agricole. Dacă abordăm soluțiile proaste, punem totul sub semnul întrebării. Nouă ne revine misiunea de a face propuneri inteligente. Încă o dată, Trebuie să creștem capacitatea de coordonare a țărilor în curs de dezvoltare. Acesta trebuie să uh, tragă semnalul de alarmă. Acesta trebuie să spună ne privați de dreptul cel mai elementar și uh, dacă sunt uh, private de acest drept, uh, înseamnă că drepturile omului nu mai sunt respectate. Raportul doamnei Zimmer este o bază foarte bună pentru a continua să discutăm această chestiune care este esențială. Îi mulțumesc uh, doamnei Zimmer în numele grupului meu. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Micel are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Salut acest raport și îi mulțumesc doamnei Zimmer pentru introducere și pentru observațiile făcute. Am fost uh, raportorul pentru regulamentul asupra alimentelor de urgență și la vremea respectivă existau um, revolte în diferite țări din cauza că nu exista acces la alimente. Uh, ei bine, statele membre au uh, explicat atunci de ce nu puteau uh, identifica fondurile necesare pentru acest uh, sprijin. Parlamentul European însă a fost ferm și a obținut acel miliard de euro. Am făcut apel la surplusul PAC. Nu am obținut acel miliard într-un singur an, însă cred că ne-am descurcat destul de bine, având în vedere situația. Cât de mare empatia noastră în astfel de situații este o întrebare foarte importantă. Eu unul cred în piețele libere, însă cred că atunci când vorbim despre piețe libere, vorbim despre mass media, o mass media liberă. Însă ziariștii adesea fac uh, ceea ce le cere șeful, pentru că șeful plătește. Și pe piețe uh, se poate vorbi de asemenea despre uh, speculă și așa mai departe. Cred că ar trebui să ne preocupe pe toți această chestiune și anume că anumite persoane se nu se sinchisesc cât uși de puțin de efectele comportamentelor lor. Ar trebui să abordăm această chestiune. Mă bucur să văd că se ridică și problema nutriției și a aportului alimentar. În mod paradoxal, în unele țări uh, în curs de dezvoltare există un fenomen al obezității. Nu știu de ce, poate pentru că alimentele disponibile sunt prea bogate în grăsimi. Dacă ne uităm la numărul de decese uh, de pe urma bolilor uh, necontagioase, constatăm că multe persoane vârstnice, mai ales femei, mor um, în urma unor atacuri de cord și atacul de cord este strâns legat de uh, nutriție. Colegii au menționat Zimbabwe. Este șocant să vezi ce se întâmplă în acea regiune a Africii. În perioada în care am fost uh, raportor pentru regulamentul la, uh, cu privire la um, alimentele de urgență, um, Ni s-a spus, dispunem de un surplus alimentar. Putem să trimitem alimente în Vietnam, de exemplu. Am uh, explicat Comisiei că trebuie să cooperăm cu organizațiile regionale și trebuie să uh, discutăm cu guvernele pentru a sprijini regiunea. De ce Thailanda a putut să exporte alimente, pe când țării care dispuneau de facilități similare în uh, regiune mureau de foame? Este o întrebare care merită pusă și mă întorc la ceea ce spuneam mai devreme. Cred că atunci când oamenii dispun de propriul, uh, lui, propriul lor teren, vor uh, trata terenul acela în uh, alt mod. Vor cultiva alimente pentru uh, ei și pentru a face comerț. Întrebarea este cum să uh, împroprietărești uh, oamenii aceasta este întrebarea la care trebuie să uh, se răspundă. E, bineînțeles, o întrebare fundamentală. Poate că avem nevoie de un raportor permanent asupra acestei chestiuni. În orice caz, trebuie păstrată pe ordinea de zi. Majoritatea punctelor uh, relevate de doamna Zimmer sunt uh, puncte cu care, am, cu care sunt de acord. Îi mulțumesc și îi mulțumesc pentru spiritul în care a redactat acest raport. Mulțumesc, domnule Mitchell. Uh, domnule Deva. An excellent report. Mulțumesc. Sunt de acord că raportul este excelent. Sunt de acord cu doamna raportoare. Dar am o observație personală în ceea ce privește acea acaparare a terenurilor. În primul rând, și mă refer aici la Uh, un caz cum ar fi cel al uh, Arabiei Saudite, o țară foarte bogată, care cumpără terenuri în altă parte a lumii. O astfel de țară, în momentul în care investești, uh, cumperi un teren, dar nu poți să tai pământul acela sau să-l iei, să-l duci acasă la tine. Deci, Răspunderea principală oricum revine autorităților locale din țara unde s-a cumpărat, s-a achiziționat terenul. Deci, este suficient ca autoritățile locale, colectivitățile uh, locale, regionale, să naționalizeze, să, re, să naționalizeze dacă este cazul. S-a mai întâmplat acest lucru. În Sri Lanka mi s-a întâmplat exact același lucru cu teren care mi-aparținea. Deci nu m-ar uh, îngrijora pe mine așa de mult acest aspect. Da, 4.000 de acri de teren i-am pierdut într-o zi, peste noapte. Așa că guvernul, dacă dorește, poate oricând să recurgă la naționalizare. Iar investitorii străini nu pot să plece cu pământul acela în buzunar. Deci, totul depinde de autoritățile naționale. Dar uh, este clar că uh, Arabia Saudită Uh, poate să trimite și s-a și întâmplat să trimită trupe să electrifice o anumită uh, zonă uh, sau teritoriu cumpărat și cumva să pună mâna pe acest teritoriu, dar nu cred că acest lucru se întâmplă peste tot. Este clar că uh, autoritățile locale au cuvântul lor Eh, de spus și e foarte simplu, dintr-un, dintr-o, dintr-un condei pot să naționalizeze. Așa că nu m-ar îngrijora așa de mult acest aspect, însă în general consider că raportul este unul excelent. Mulțumesc, domnule Deva. Dau cuvântul acum comisiei. Domnule Oltov. Mulțumesc. Doamnă președinte și din partea noastră a comisiei, salutăm eh, raportul doamnei Zimmer un raport bun și ne bucură să vedem că multe dintre aspectele subliniate de comisie în comunicarea sa sunt preluate, repetate în acest raport și acest lucru confirmă faptul că ne dorim o prioritizare a abordării ei agricole și ecologice și că multe aspecte, cum ar fi uh, problema alimentară, siguranța alimentară, apar aici. Așa, ca o notă separată, am observat totuși că în acest raport nu se abordează principala cauză a problemelor legate de cauzele siguranței alimentare și este cumva o lacună. Aș dori să subliniez câteva aspecte. Mă voi mărgini la numai patru dintre ele. În primul rând, legătura dintre suveranitatea alimentară și securitatea, siguranța alimentară. În raport se introduce și o definiție a primului termen. Noi însă am folosit mai mult termenul de siguranță alimentară și asta din motive bine întemeiate. Pentru noi este vorba de o definiție recunoscută pe plan internațional, toată lumea știe despre ce este vorba. În schimb, suveranitatea alimentară nu este același lucru sau nu este același tip de concept, nu există o accepțiune universală, o definiție acceptată de toată lumea și există posibilitatea, posibilitatea de a uh, confunda între suveranitatea alimentară și dreptul la hrană, de exemplu. De asemenea, noi ne-am dorit să nu mai adăugăm încă o definiție la cele deja existente. Al doilea aspect. Am remarcat că în ceea ce privește problema de gen, uh, acesta se pare că n-ar fi fost suficient uh, abordat în comunicarea noastră. Însă eu vin și spun că atunci când vine vorba de siguranță alimentară, aspectul de gen este foarte important. Știm foarte bine că în țările în curs de dezvoltare uh, avem foarte multe femei Uh, care cultivă pământul, care dețin uh, ferme, care lucrează în agricultură. Și problema este acea legată a, uh, pe de o parte, a veniturilor din gospodărie, pe de altă parte este vorba de problema nutrițională. Iar aspectul de gen este foarte important aici și este clar că acest aspect trebuie subliniat în permanență și mulțumim doamnei raportor pentru că ne-a atras atenția asupra acestui lucru. Apoi problema terenurilor, a pământurilor. O mică uh, mențiune la punctul 17 din raport se vorbește despre acele, uh, acel ghid uh, Uh, sau linii orientative voluntare privind achiziția pământului. Ele, e vorba de un titlu care nu este exact și aș dori să precizez acest lucru aici. Apoi, doamna raportor sugerează nevoia unor reglementări obligatorii la nivel național și internațional. Pe plan național, tot ce înseamnă reglementări Uh, mă refer la acele linii orientative de, ale Uniunii Africane sau ale FAO, toate aceste lucruri trebuie să fie transpuse în uh, legislație de tip constrângător obligatoriu pe plan național. Dar pe plan internațional acest lucru este mai greu de făcut. Nu știu cum vom parveni la un astfel de rezultat. Vreau să vă subliniez acest lucru. Apoi, uh, problema volatilității prețurilor. Această problemă uh, este foarte dezbătută zilele în acest moment. Acum câteva zile am primit un raport de vizită al unei organizații internaționale în care cerut la cererea președinției franceze a G20 care își dorește o analiză și soluții pentru a aborda problema volatilității prețurilor. Acest raport se concentrează foarte mult pe o serie de elemente care sunt legate de volatilitatea prețurilor, nu numai, nu numai de speculă sau de speculație, ci se vorbește mult. Uh, deci, e adevărat că acest, uh, acest raport între volatilitate și prețuri în raportul de față Uh, volatilitate și speculație pare să fie foarte prezent, însă se pare că acest fenomen uh, uh, merge dincolo de acest lucru. Nu produsele derivate, nu fondurile hedge funds sunt vinovate. Ele sunt necesare pentru funcționarea pieței. Este vorba de alte fenomene. Pur și simplu vorba de o discrepanță între implicarea actorilor financiari uh, mai mică față de implicarea lor și participarea lor uh, pe piețe altele decât cele ale materiilor prime și de aceea um, la G20 știm bine că se pun la, uh, la cale o serie de măsuri și cu contribuția noastră a Comisiei și e vorba, bineînțeles, de transparență, de reglementări mai bune și așa mai departe. Uh, dar mai sunt și mulți alți factori care influențează acest fenomen ale volatilității prețurilor. Factori fundamentali, să nu uităm, legate de funcționarea de baza bazică a pieței, cum ar fi cererea și oferta. Condițiile speculației, posibilitățile ca acest lucru se întâmplă, se întâmplă atunci când piețele uh, uh, au un anumit fun- uh, o anumită funcționare și atunci când caracterul lor previzibil este redus. În 2008, cu odată cu criza alimentară, dar și în prezent, ambele crize s-au referit și la interzicerea exporturilor sau la restricțiile la export, lucruri care merită evaluate merită să vedem ce zone, ce țări din lume restricționează circulația bunurilor și acesta închiderea granițelor, ce efect are ea asupra prețurilor. În sfârșit, uh, volatilitatea prețurilor și cereale, rezervele de cereale, raportul acesta, într-adevăr, nu dorește ca aceste rezerve de cereale uh, să uh, fie cumva folosite pentru a influența prețurile, subliniem că este vorba de o interferență politică și de un mecanism care s-a dovedit mult prea costisitor și de aceea îi atrag atenția asupra acestui aspect doamnei raportor. Iată câteva elemente, însă, cum am spus, Comisia salută acest raport pentru că conține foarte multe elemente valoroase. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Ziber, foarte pe scurt. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc celor care au intervenit pentru contribuțiile lor, pentru sugestii. Cred că suntem aproape de a ajunge la consens. Domnule Deva, ne-ați menționat ceva legat de acea acaparare a terenurilor și este clar că eu doresc să am o exprimare cât mai consensuală posibil și oricum vă mulțumesc pentru că mi-ați atras atenția asupra unor aspecte și e bine ca și discuțiile ulterioare să continue pe același ton, eventual o audiere și ar fi poate necesar să discutăm uh, uh, acea siguranță alimentară și dreptul la o hrană decentă, am putea să discutăm dacă uh, acea refinanțare legată de interdicțiile la export ar fi suficientă pentru a ne ajuta Trebuie să vedem cam, cum stă situația în Europeană, dar și în alte țări, acolo unde fermierii produc uh, alimente și alte materii prime. Și, practic, aproape nimeni, niciun fermier din lume nu poate să-și acopere costurile investite. Vedeți că această situație e, reflectă acest dezechilibru foarte mare între acele zone unde fermierii nu-și pot acoperi costurile și țări dezvoltate sau regiuni, cum este Uniunea Europeană, unde noi compensăm aceste pierderi. Deci trebuie să analizăm lucrurile cu mai multă atenție. Și dacă este să discutăm aici reforma PAC, E bine și e binevenit să discutăm uh, tot ce înseamnă coerență și consecvență în cadrul politicilor noastre, comunitare, politică energetică, politică comercială, etc. Cam toate politicile au de-a face cu subiectul nostru și îmi pare bine că Comisia uh, este la sentimentul nostru și merge pe aceeași linie cu cu raportul de față, mai ales când vine vorba de sprijinul acordat femeilor, femeile din agricultură. În uh, comunicarea privind o politică economică inclusivă, uh, aceste lucruri pot fi preluate. Ar putea ca aceste lucruri să apară cumva mai detaliat în comunicarea respectivă. În ce privește FAO și propunerea sa privind linii directoare cu caracter obligatoriu, aceste lucruri apar uh, destul de bine prezentate la începutul raportului, sunt practic citate. Uh, și un ultim uh, comentariu. Sunt conștient de faptul că Volatilitatea prețurilor este determinată de mai multe cauze, însă am senzația că comisia pe undeva are tendința de a minimiza anumite cauze uh, în, în acest context, bineînțeles, atât de complex eu cred că discuția trebuie să continue, inclusiv la comisie, și trebuie să vedem ce interpretări vor fi reținute. În orice caz, vă mulțumesc foarte mult pentru contribuțiile dumneavoastră. Și e bine că oamenii se e, eh, implică și de mult. Amendamente până la ora 18, vot pe 13 iulie. Acum trecem la proiectul de aviz al eh, doamnei Schreiber Iastram, strategie pentru materii prime în Europa aviz ITRE, o chestiune extrem de importantă care afectează țările în curs de dezvoltare, țări producătoare de materii prime. Raportor Butikofer dau cuvântul, doamnei raportor, pentru aviz. Doamna Știber, aveți cuvântul. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Așa cum spuneați, aceasta este o chestiune foarte importantă, un raport foarte important. Până în 2015, ONU se așteaptă la o creștere de 300% pentru materie primă. Domn, raportul domnului Beautycofer este unul foarte bun, dar din punctul meu de vedere, cred că este important să subliniem uh, cu mai mare grijă anumite chestiuni legate de politicile de dezvoltare, politicile de coerență și, de asemenea, ă, nevoia unor alternative la sistemul de preferințe generalizate și a mecanismelor ă, legate de acestea. E nevoie de stimulente reale pentru comerț, este o chestiune extrem de importantă și ar merita un raport mult mai amplu. Dar, din păcate, din lipsă de spațiu, a, trebui, a trebuit să lăsăm multe lucruri la o parte care vor fi reintroduse prin amendamente, cum ar fi chestiuni uh, privind inițiativa pentru transparență în industriile extractive. Uh, de asemenea, nevoia de a negocia niște uh, tratate echitabile care să funcționeze pe termen lung, tratate și, de asemenea, contracte pentru materii prime pe pe uh, termen lung, având în vedere și uh, probleme locale, cum ar fi uh, situația diamantelor din Botswana. Având în vedere și sfaturile celor din domeniul juridic, sunt importante și pozițiile departamentelor juridice din multinaționale. China nu este parte din inițiativa privind transparența în industriile extractive. Uh, și iată, vedem astfel niște țări foarte mari care uh, nu participă la astfel de inițiative. Este important să se negocieze o taxă pe extracția de minereuri uh, Um, în funcție de prețul mineralelor respective pe piață și perioada de exploatare astfel încât uh, materiile prime care sunt extrase și exportate să reprezinte o sursă de venituri pentru um, guvernul țării respective, să reprezinte un avantaj. Putem vedea exemplul Norvegiei în acest sens. Și un alt element important este posibilitatea de um, acorduri cu uh, țări bogate în resurse, cum ar fi Kazakhstanul. Și uh, a încuraja capacitățile de extracție din țările acestea. Inițiativa privind transparența vine în general în beneficiul um, companiilor de asemenea. Transparența asigură în același timp și um, securitate juridică și o bază solidă pentru parteneriate, pentru negocieri. Prevenirea conflictelor militare este o chestiune importantă pe termen lung și protejarea materiilor prime de importanță strategică. Știu că este un subiect delicat, dar uh, astfel de definiții foarte mm, generale ale, uno, ale materiilor prime de importanță strategică uh, creează oarește dificultăți. Termenul de depunere a amendamentelor este 26 mai, uh, deci peste două zile. Vă mulțumesc foarte mult! Doamna Soviantini. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și raportorului pentru aviz. Din întâmplare, tocmai am votat în Comisia de Afaceri Externe. Uh, pe marginea raportului uh, pentru materii prime și este interesant să vedem că foarte multe comisii sunt interesate de aceste, uh, această discuție. Pentru că, până la urmă, a afectează mai multe elemente, relațiile geopolitice și țările în curs de dezvoltare. Raportorul a subliniat o serie de elemente importante, dar cred că acest, toate acestea pot fi formulate uh, mai clar și uh, să sperăm că sunt acceptate de com uh, Comisia ITRE și sunt transformate în uh, directivă. Până la urmă, putem vorbi despre transparență, despre lupta împotriva corupției, dar până la urmă trebuie să venim cu o propunere care să uh, facă atractivă pentru țările bogate în resurse posibilitatea de a vinde aceste resurse către noi. Și nu putem uh, să copiem, de exemplu, propunerea Chinei. Trebuie să avem o abordare coerentă, bazată pe uh, comerțul uh, echitabil, pe politicile comerciale și pe politici de dezvoltare care să nu aducă țările în curs de dezvoltare într-o stare mai rea decât sunt. De aceea subliniez importanța coerenței acestei, uh, acestor politici, coerență care ar trebui uh, accentuată în raport. În ceea ce privește uh, taxele la export, uh, pentru o țară care nu are uh, foarte multe uh, resurse uh, crește accizele la tutun și la țigări. Dar aș vrea să văd ideea ca materiile prime să uh, aibă niște taxe la export mai mari decât produsele uh, semiprocesate, pentru că acestea din urmă creează și locuri de muncă până la urmă. Avem nevoie de politici care să ajut, care să prevină conflictele armate uh, din uh, acele țări care sunt bogate în resurse. Euh, merci, merci Madame la Présidente. Euh, euh je voudrais signaler qu'il euh, y a dans la salle aussi euh, les collègues qui... Aș vrea să semnalez că în sală se află și colegii care reprezintă uh, industria. În ceea ce privește recomandările făcute, nu am dificultăți anume de semnalat, aș vrea doar să fac anumite precizări. În ceea ce privește coerența politicilor de dezvoltare, suntem cu toții de acord. Comunicarea pe care ați primit-o este deja un efort concret în această direcție. Mai ales după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, coerența politicilor de dezvoltare nu este doar un bun principiu, ci și o obligație juridică. În ceea ce privește sistemul generalizat de preferințe, pot să o liniștesc pe raportoare. Puține materii prime sunt uh, supuse la taxele vamale, deci uh, sistemul uh, de preferințe generalizate are un efect minim asupra acestor importuri. Sistemul a fost prelungit până la sfârșitul lui 2013. Comisia a adoptat o propunere pentru sistemul SPG după 2014 care nu modifică produsele acoperite. Există alte modificări interesante, însă nu există riscuri în ceea ce privește produsele acoperite. Cel puțin conform propunerii transmise de către Comisia Parlamentului și uh, Consiliului. În ceea ce privește transparența, cred că suntem pe aceeași lungime de undă. De altfel, în uh, comunicarea din 2008 ne-am arătat clar sprijinul pentru inițiativa cu privire la transparența industriei miniere. EITTI. Suntem uh, conștienți de inovațiile aduse de legea Dodd-Frank din Statele Unite și suntem gata să beneficiem de această experiență în propunerile pe care le pregătim cu privire la transparența afacerilor marilor corporații multinaționale. În ceea ce privește raportarea pentru fiecare țară în parte, de asemenea, care s-a menționat uh, printre sugestii. În ceea ce privește cooperarea cu Banca Europeană de Investiții, există proceduri care sunt aplicate pentru toate proiectele finanțate de BEI și uh, nu întrevăd posibile probleme. Sigur că se pune întrebarea asigurării monitorizării adecvate pentru proiecte odată aprobate de către Banca Europeană de Investiții. Se face referire de altfel la creșterea inclusivă, dacă pot să folosesc acest adjectiv, este una dintre preocupările raportorului. În Cartea Verde cu privire la viitorul uh, politicilor de dezvoltare se merge în aceeași direcție. În ceea ce privește exploatările la scară mică, exploatările miniere artizanale, este un uh, domeniu destul de dificil. Într-adevăr, nu dispunem de suficiente date față de datele în ceea ce privește industria formală. Vrem să facilităm trecerea de la sectorul informal la cel formal, inclusiv în ceea ce privește activitățile miniere, însă există dificultăți legate de fragmentarea acestui sector. În sfârșit, în ceea ce privește negocierea de acorduri echitabile și de contracte de exploatare echitabile între țările în curs de dezvoltare și marile societăți multinaționale este un domeniu pe care un, îl urmărim cu interes, însă există alți actori care sunt puternic angajați în această privință. Banca Mondială dispune de un trust fund pentru a susține eforturile în domeniu, la fel și Banca Africană de Dezvoltare, și Comisia Uniunii Africane ne-a cerut de asemenea să cooperăm în acest sector și încercăm la ora actuală să vedem care sunt uh, posibilitățile de consolidare a instrumentelor deja existente în acest domeniu. În sfârșit, uh, taxele pe exporturi nu sunt bine primite în foarte multe sectoare nu sunt întotdeauna compatibile cu obligațiile pe care le avem în cadrul OMC. Sigur că sunt posibile excepții, însă toți experții în domeniul dezvoltării spun că există instrumente mai eficiente care pot să ducă la o mai bună transparență și la rezultate fiscale uh, mai uh, bune în ce privește veniturile țărilor în curte de dezvoltare. Însă pentru asta e nevoie de reforme care nu sunt ușor de aplicat în aceste țări care se confruntă cu constrângeri în ceea ce privește guvernanța. Aș vrea să îl, rog pe colegul meu să clarifice eventualele puncte pe care le-am uh, uitat. Nu era prevăzută această intervenție, deci uh, foarte pe scurt. Sunt coordonatorul poziției Comisiei privind uh, materiile prime pentru acest document, aș dori să subliniez un aspect. Dincolo de principiile generale, uh, și colegul meu a reușit să explice câteva dintre ele, am urmărit câteva um, din observațiile antevorbitorilor și e clar că trebuie să mergem de la principii generale la acțiuni concrete. Și asta ne cer și contactele noastre din uh, țările africane. Ei finalizează o uh, hartă, o foaie de drum și ne solicită să îi sprijinim în aceste acțiuni. Avem acum un acord care a fost semnat cu Uniunea Africană în noiembrie 2010, un document care, uh, urm, care descrie uh, buna guvernanță, infrastructură uh, și cunoștință de specialitate când vine vorba de industria minieră. Deci este nevoie de voință politică, este nevoie să ne asumăm responsabilitatea uh, și asta să o facă toate instituțiile europene. Acest lucru se leagă de uh, una dintre intervențiile de astăzi. Ar fi bine să organizăm un workshop între Uniunea Europeană și uh, experții din țările africane în ceea ce privește impozitarea uh, acestor uh, materii prime. Aceste lucruri trebuie să reiasă din raportul dumneavoastră această poziție a Uniunii Europene. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte! Da, aș dori să mulțumesc tuturor celor care uh, și-au, exprima, și-au adus avizul uh, la acest raport. Uh, termenul pentru depunerea amendamentelor este 26 mai. Uh, voi fi foarte bucuroasă să citesc amendamentele dumneavoastră și aș vrea să vă amintesc că Um, indiferent dacă um, uh, transmiteți, dacă ajung amendamentele la noi sau la ITRE, toată lumea este interesată de acest document și voi avea grijă să includ amendamentele dumneavoastră. Uh, încă o dată, la ora 12 mai uh, este Uh, termenul de depunere a amendamentelor și se va vota pe 14 iunie uh, destul de repede, dar dorim să uh, votăm înainte de votul ITRE. Și e nevoie, nu uitați, și ca aceste documente să fie traduse. Aș dori să... Acum două săptămâni, doi membri ai comisiei noastre au asistat la o conferință a Organizației Națiunilor Unite privind țările cel mai puțin dezvoltate. Scopul era îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor și dau cuvântul domnului Deva, care a prezidat uh, delegația aceasta. Mulțumesc, uh, doamnă președintă. Uh, se pare că atunci când am luat cuvântul, toată lumea s-a hotărât să părăsească sala. Doamnă președintă, această misiune la conferința Organizației Națiunilor Unite privind țările cele mai puțin dezvoltate este foarte importantă. Aș vrea să mulțumesc colegilor Corinei Crețu și uh, celuilalt coleg care mi-au permis să prezidez delegația. Am avut un program foarte intens de activități. Am fost însoțiți de două persoane nemaipomenite din secretariat Uh, una dintre persoane se află în sală, una nu. Am avut o serie de întâlniri, însă înainte de a participa la conferința ONU, am, uh, am uh, informat comisarul că dorim să jucăm un rol de plin în uh, procedurile ONU. Vrem să fim partenerul egal al Consiliului și al Comisiei în aceste chestiuni și am fost asigurați de către comisar că vom fi tratați cu mult respect și că vom beneficia de aceleași drepturi. Aș vrea să atrag atenția asupra acestui fapt și să mulțumesc oficial domnului Pibalks, mai ales pentru eforturile enorme pe care le-a făcut pentru a se asigura că vom fi uh, tratați uh, ca niște egali și nu uh, ca niște auxiliari. Am avut acces la sala de plenară, am putut să discutăm cu persoanele cu care am vrut să vorbim, am participat la conferințe, la ateliere, am fost participanți cu drepturi depline la activitățile ONU și sunt recunoscător Comisiei care a recunoscut cât de important este elementul democratic, mai ales având în vedere că sunt implicați și banii contribuabililor. De ce sunt importante țările cel mai puțin dezvoltate? Acum zece ani, am aprobat uh, o inițiativă numită Totul în afară de arme. Scopul era ca aceste țări să fie ceva mai bine dezvoltate. După zece ani, doar două țări și-au schimbat statutul, celelalte fiind în continuare blocate în uh, pe postura de țări cel mai puțin dezvoltate. La ora actuală sunt 48 de astfel de țări. Am uh, creat mecanisme pentru a permite acestor țări să își exporte produsele în Uniunea Europeană fără niciun fel de constrângeri. Aceste mecanisme se numesc totul în afară de arme, însă treptat am uh, limitat uh, evantaiul produselor care puteau fi exportate și în loc de totul în afară de arme, um, am ajuns la totul în afară de ferme. Am uh, elaborat o serie de programe de acțiune promițătoare și concluzia generală este că, trebuie, este că în următorii zece ani trebuie să reducem la jumătate numărul acestor țări, deci de la 48 la 24. Am convenit de asemenea, după 5 luni de negocieri, să acordăm uh, un ajutor uh, uh de 0,5% Uh, acestor țări. Multe depind și de ce vor face aceste țări pentru a-și schimba statutul. Însă e nevoie și de alte parteneriate pentru a obține succese. Și am recomandat ca aceste țări să își uh, crească valoarea adăugată în uh, industria resurselor naturale și să creeze locuri de muncă. Le-am recomandat de asemenea să-și uh, diversifice capacitățile de producție, să se axeze de asemenea pe valoarea adăugată în agricultură, în industria prelucrătoare și în servicii. Capacitățile de prelucrare în aceste țări sunt foarte reduse, după cum bine știți, însă e posibil să poată trece de la agricultură la servicii mult mai repede decât uh, s-a anticipat. Și uh, s-au constatat deja astfel de tranziții în anumite țări din Africa subsahariană. Telefoanele mobile furnizează nu doar servicii de informații, ci și servicii legate de tranzacțiile financiare, uh, vânzările de recolte uh, permit uh, agricultorilor să uh, afle care sunt cele mai bune prețuri și așa mai departe. Odată cu accesul la telecomunicații se fac așadar progrese care permit accesul acestor țări la internet și la, la alți furnizori de servicii. Comisarul Peebles este de asemenea hotărât să să recomande de asemenea dezvoltarea rețelor de electricitate. Recomandăm de asemenea acestor țări să elimine barierele în calea investițiilor, în așa fel încât investițiile străine directe să devină un motor al creșterii economice ceea ce va permite acestor țări să se dezvolte mai bine dacă dispun de baza juridică, dacă se aplică contractele, dacă uh, există un drept de proprietate și dacă există parteneriate public-privat bine reglementate. Vorbim despre uh, capacități instituționale care trebuie dezvoltate și uh, Uniunea Europeană este hotărâtă să acorde sprijin dacă aceste țări înțeleg uh, care sunt uh, cerințele noastre. Am avut o serie de întâlniri destul de intense, aceasta ar fi concluzia, întâlniri constructive și cel puțin pe hârtie avem impresia că s-a ajuns la propuneri constructive în ceea ce privește parteneriatul nostru cu aceste țări în, următoarele, în următorii 10 ani. Dacă vom reuși să obținem ceva, depinde de cât de bine ne vom concentra atenția asupra acestor uh, chestiuni. Cred că la conferință au participat uh, circa 50 de șefi de state inclusiv președintele Iranului, care mi-am dat seama că nu a înțeles câtuși de puțin ce spunea Adam Smith, pentru că compara țările uh, care au venituri importante cu uh, alte țări și spunea că țările care, își, uh, care au venituri importante iau bani de la țările sărace și mi-am propus să, să-i uh, fac cadou uh, uh, Cartea Bogăția Națiunilor. Însă, lăsând la o parte astfel de observații, aș mai spune că autoritățile turce au fost foarte ospitaliere, au uh, fost foarte preocupate de chestiunea securității și am fost uh, tratați foarte bine și sunt recunoscător colegilor pentru uh, munca pe care au făcut-o în numele Parlamentului European. Mulțumesc, domnule Deva, îi dau cuvântul doamnei Crețu. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu mulțumesc colegilor uh, care au participat la delegație, dar și colegilor de la secretariat, Mura și Tom Morgan care ne-au sprijinit foarte mult. A fost ceva absolut esențial. Uh, întâlnirea a fost una foarte pozitivă pentru noi, cei de la Parlamentul European, în ciuda întrebării care se pune mereu, și anume cât de eficientă este o astfel de conferință care se ține odată la 10 ani, unde se reunesc mii și mii de oameni cu scopuri foarte ambițioase, însă trebuie să fim pragmatici și să ne gândim că după trei decenii de astfel de întâlniri și ședințe mai avem încă uh, o distanță mare între idealuri și rezultate concrete. Eu cred că o astfel de conferință trebuie să fie cumva regândită, poate să se țină mai des, etc. Oricum uh, a fost intensă, cu foarte multe acțiuni și activități și pentru mine este clar că Uniunea Europeană și contribuția sa trebuie să fie recunoscută. Uniunea Europeană este actorul principal pe scena uh, ajutorului pentru dezvoltare și, de asemenea, am mai remarcat un lucru în timpul discuțiilor prelungite cu comisarul Pibalx, care a fost foarte disponibil. Am remarcat această disponibilitate și îi mulțumim pentru ea și pentru deschidere. Însă, e clar că de multe ori suntem cumva puși la colț și nu e drept așa, pentru că suntem uh, un donator atât de mare pentru țările acestea și la ONU. Uh, este clar că cazul președintelui Ahmadinejad este unul extrem, dar să nu uităm că și alți reprezentanți au criticat, au arătat cu degetul țările dezvoltate uh, și le-au făcut vinovate de ce se întâmplă în țările cele mai sărace. Și eu cred că este vorba de o judecată cumva nedreaptă, de un proces injust, dar care reflectă cumva Uh, frustrarea acestor țări, cele mai sărace, însă este pe undeva și un populism care ar putea fi periculos pentru viitor, mai ales pentru țările care trec prin criză. De aceea, uh, cred că trebuie să fim mai atenți când vine vorba de această dimensiune politică, să fim atenți la cum comunicăm, cum ne prezentăm uh, rezultatele și cum discutăm despre rolul UE în sânul Națiunilor Unite și sistemul ONU. În Istanbul am întâlnit și cu reprezentanții ai uh, femeiului și ai Băncii Mondiale uh, în cadrul IPU, IPU și cu societatea civilă și cred că e bine să continuăm în acest sens, uh, inclusiv cu comisia noastră, să continuăm un astfel de schimb de vederi. Vă mulțumesc! Doamna Teoharu, să aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult! După cele spuse de domnul Deva și de Corina, nu am mare lucru de adăugat. Ne-am întâlnit cu reprezentanți uh, ai țărilor cele mai dezvoltate, cele mai puțin dezvoltate, am avut, uh, deci, aceste țări, dar și cu o serie de ONG-uri, întâlniri care ne arată că există nevoia de a exporta democrația europeană către aceste țări. Primul lucru care trebuie făcut este consolidarea democrației, a bunei guvernanțe, a instituțiilor democratice în aceste țări. Abia după aceea putem să ne așternem pe treabă pentru că corupția este endemică la foarte multe niveluri și uh, de multe ori, uh, numai eliminând această corupție și ajungând la nivelul societății civile, civile putem să acționăm uh, într-adevăr. Și trebuie să și monitorizăm atent lucrurile. Nu putem să întoarcem să nu ne uităm la, la ce se întâmplă acolo și să venim de-abia după 10 ani și să evaluăm lucrurile. Trebuie să monitorizăm cu multă atenție evoluția de acolo, astfel încât uh, Comisia, Parlamentul și celelalte instituții ale Uniunii Europene să știe în orice moment cum stau lucrurile. Uh, anumit șef de stat, uh, cel iranian, dar și alți miniștri de externe, au fost într-adevăr prezenți acolo. Iar uh, ministrul de externe al Ciprului, prezent și el, a mai spus-o, nu a fost invitat la nicio manifestare uh, organizată, pentru că Ciprul nu este un invitat oficial al Turciei, țara organizatoare. Așa că vă închipuiți un ministru al afacerilor externe care este Uh, cumva marginalizat, care nu poate participa la dineurile oficiale. E vorba de o țară UE. Uh, în orice caz, eu cred că pentru a exporta această democrație trebuie să începem cu respectarea democrației în propria țară și cred că prima țară care trebuie să respecte democrație este tocmai țara despre care vorbește. Uh, urmează reprezentant al Comisiei. Mulțumesc. Mulțumesc pentru faptul că ați transmis un mesaj atât de pozitiv pentru comisarul Pibalgs și o să-i transmit aceste cuvinte frumoase. Aș dori să reiau câteva aspecte care au apărut în prezentarea domnului Deva. În primul rând, problema parteneriatului, importanța parteneriatului, parteneriatelor care a revenit în permanență uh, pe agenda acestei conferințe și o chestiune spinoasă în negocieri. Ei bine, aspectul contestat aici se referă la cine trebuie să ajute țările cele mai sărace din lume. E vorba de un parteneriat între aceste țări, pe de o parte, și donatorii tradiționali, pe de altă parte, sau există oare astăzi în arhitectura de dezvoltare internațională alți actori alte părți care trebuie să joace și pot să joace un rol. Și cred că acest aspect, într-un fel, poate că nu aș putea să spun că a poluat, dar într-un fel a, a, a apărut permanent în discuții. Și am mai rețit un lucru la Istanbul, și anume că uh, economiile emergente, care până cum uh, s-au simțit cumva marginalizate, puse la colț, nu prea au dorința de a uh, prelua cumva ștafeta și de a-și manifesta responsabilitățile. În uh, contextul cooperării sud-sud, se accentuează importanța cooperării între țările emergente și țările cele mai sărace. Este un prim pas înainte. Comisia consideră că la viitoarele conferințe trebuie accentuat acest uh, aspect și ce fel de parteneriat global trebuie să ne dorim pe viitor. Un alt element pe care aș dori să îl preiau, să îl comentez din prezentarea domnului Deva, se referă la schimbarea statutului acestor țări, acea absolvire. Noi la comisie analizăm foarte atent toate țintele, toate obiectivele, toate acțiunile care figurează în programul de acțiune de la uh, Istanbul și încercăm să le preluăm, să le implementăm în parteneriat cu țările cele mai puțin dezvoltate. Însă această chestiune a trecerii dintr-o categorie la cealaltă este cumva uh, complicată, pentru că există poate și tendința ca anumite țări să nu dorească să treacă la categoria superioară, pentru că asta le-ar lipsi de anumite privilegii aferente acestui statut de țări foarte sărace. Iată de ce la Istanbul uh, s-au adoptat în programul de acțiune niște paragrafe în care se preconizează ca în cadrul Națiunilor Unite să se, preconi, să se să existe un fel de trecere de la categoria la alta graduală. E vorba, să vorbi și despre acel program Everything But Arms, totul în afară de arme, modificarea acestuia pentru a vedea în ce măsură lucrurile pot să evolueze. evolueze. E vorba de piețe aici, dar nu numai piața poate să răspundă la aceste provocări. Există și alte instrumente de bună seamă. Mă opresc aici. În, în concluzie, putem să spunem că acest forum uh, a fost încununat de succes, dar nu numai Întâlnirea a fost una, foastă, a fost una foarte fructuoasă, cu, întâlni, cu, cu ședințe uh, foarte bune. Uniunea Europeană cred că a fost bine reprezentată de către domnul Paros, și de către domnii Pibalt și de Hucht din comisie. Am fost remarcați acolo, însă documentul final mă întreb și trebuie să vedem în ce măsură pe viitor ar trebui să țintim, să focalizăm mai bine un astfel de document care să meargă dincolo de simpla lor adoptare sau de simplul consens la care s-a ajuns. Nu este simplu, dar cred că merită să vedem cum putem să avem niște rezultate mai operaționale în urma unor astfel de conferințe. Iată ce vreau să vă spun. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Domnule Deva, doriți să adăugați ceva? Sunt conștient de limita de timp, dar Heleni a spus un lucru foarte interesant și aș dori să aud și reacția comisiei, și anume cum să nu mai dormim pe următorii 10 ani, să mergem la culcare și să nu știm ce se întâmplă. Cum vom putea să monitorizăm situația lumina acestui program de la Istanbul și să ne întâlnim o dată la, pe an sau o dată la doi ani? Comisia? Mulțumesc foarte mult! Chestiunea cu aceste țări, cele mai puțin dezvoltate, și cooperarea uh, nu se referă la statutul lor Uh, noi recunoaștem acest statut și, de exemplu, politica comercială și uh, în cadrul uh, OMC-ului avem acest, această accepțiune, acest concept, însă OCDE-ul, de exemplu, nu are aceeași interpretare și folosirea acestui concept a fost cumva limitată până acum sau a avut un impact minim asupra ajutorului, ajutorului pentru dezvoltare. Iată de ce, atunci când abordați această chestiune, uh, trebuie să nu uiți că e vorba de un concept și de um, o abordare ONU, care ne parvine din rapoartele ONU, pe care noi am preluat-o, o înțelegem în, așa, în acest fel și putem să împărtășim cu dumneavoastră această experiență. Iar problema monitorizării mai atente a, acestui, a acestui program de la Istanbul rămâne deschisă. Însă cred că um, una dintre, una dintre jaloanele pe următorii 10 ani este un raport de etapă prin 2015 și la jumătatea parcursului, la jumătatea drumului. Atunci vom putea să tragem linii și să analizăm. Până atunci, anual, nu știu ce vom face, trebuie să mai vedem, însă voi transmite mesajul dumneavoastră, domnul Deva. Mulțumesc! În cadrul uh, instrumentul de cooperare și dezvoltare. Avem un lucru, un, avem un, un, un statut special. N-am putea să-l folosim? Avem un astfel de instrument în cadrul instrumentului de cooperare și dezvoltare și putem să aplicăm acest instrument la monitorizarea, inclusiv a țărilor celor mai puțin uh, dezvoltate. Vedem acum că sunt țări cum ar fi India, China și Vietnamul Uh, să zicem că au trecut în, în altă clasă și se descurcă singure, însă nu este cazul tuturora. Doamna Teoharus, vă rog. Pe de altă parte, conform informațiilor pe care le-am cules la conferință și înainte acesteia, majoritatea celor, celor, celor mai puțin dezvoltate nu au intenția de a trece clasa. Și mă întreb dacă merită în cadrul acestei monitorizări să verificăm dacă au implementat pe anumite perioade de timp anumite măsuri. În caz contrar, nu are niciun sens și, de fapt, aceste țări nu au nicio șansă de a se dezvolta. Trebuie să fim atenți, să le arătăm uh, nu numai morcovicii și bicele, bețele. Astfel, dacă mergem numai pe bază de stimulente, s-ar putea să, să, să nu meargă treaba. Deci e vorba și de stimulente și de pedepse. Uh, Cred că va trebui să mai uh, abordăm subiectul și pe viitor pentru că nu am reușit să ne punem de acord uh, în ceea ce privește întrebările și răspunsurile. În încheierea acestei zile să trecem la misiunea de observare a alegerilor prezidențiale în Republica Federală Nigeria. Aceste alegeri au avut loc pe 16 aprilie. Uniunea Europeană a fost prezentă cu o misiune importantă de observare a alegerilor sub președinția colegului nostru Peterle, care tocmai a intrat în sală. Misiunea a rămas uh, aproape trei luni în Nigeria, între aprilie și mai. O misiune de observare electorală a Parlamentului uh, condusă uh, de doamna Maria Nedelceva s-a alăturat acestei misiuni și ceilalți membri ai delegației au fost Jean Lambert, Juan Fernando López Aguilar și uh, Montalto. Propun să ascultăm raportul domnului uh, Peterle, apoi uh, uh pe cel al domnului Nedelceva și uh, rog uh, fiecare vorbitor să nu depășească 3-4 minute. Domnul Peterle mai întâi. Ei. Hvala lepa za besedo. Jaz sem vesel, da sem doživel to posebno izkušnjo eh, s sto enainštirideset dolgoročnimi in kratkoročnimi opazovalci s profesionalno pas de, de, de. moi moi un s-ar părea că există o problemă tehnică care nu permite traducerea și mă întreb ce se întâmplă. Uh, știe cineva ce se întâmplă? Nu există... E o problemă tehnică sau nu sunt interpreți? Uh, poate cineva să răspundă? N-am niciun răspuns. Păi nu avem slovena ni se spune că nu recunoșteam limba dumneavoastră. Ok, e o problemă tehnică. Se poate rezolva? Nu există traducere în slovenă. Oh, ce zile frumoase! <laughs> Se mai întâmplă, se mai întâmplă. E posibil uh, să vorbiți în limba engleză? Da. Ei bine, a fost uh, o misiune interesantă împreună cu 141 de observatori pe termen lung și pe termen scurt. Uh, știți uh, că raportul de acum patru ani a fost foarte critic și cred că a fost stabilită o listă lungă de recomandări și o parte dintre ele au fost luate serios în considerare de către autoritățile nigeriene. Astfel încât Constituția a fost modificată, legea electorală a fost modificată și uh, Comisia Națională pentru Alegeri a fost, cred, mai bine organizată și a avut o poziție mai uh, importantă și a reușit să asigure că, în general, condițiile tehnice nu, la, uh, nu, de, nu din prima, pentru că știți, alegerile din 2 aprilie nu uh, au avut loc, a trebuit să fie uh, Uh, amânate pentru că au existat niște probleme tehnice. Deci alegerile s-au amânat, dar a doua oară am, au mers lucrurile mai bine și misiunea noastră poate spune că din 73 uh, de milioane de uh, votanți, toți au uh, putut să voteze într-o atmosferă uh, de siguranță. În general, am observat uh, am observat că mai ales primele faze ale procesului electoral au fost pozitive, dar mai târziu, în fazele mai delicate ale procesului electoral, au uh, apărut mai multe probleme. Uh, și le vom prezenta în raportul nostru, raportul final, care va fi prezentat peste o săptămână la Abuja. Aș dori să spun că după primele alegeri, uh, care au mers destul de bine, după aceea alegerile președ... pentru președinte au mers chiar și mai bine decât uh, alegerile parlamentare dar mai multe incidente violente au apărut după alegerile prezidențiale. Dar, încă o dată, trebuie să atragem atenția că mm, a fost mai puține incidente violente decât acum patru ani. Și mm, termeni relativi, putem spune că am fost bucuroși să vedem o reducere a violenței. selecțiile pentru guver- alegerile pentru guvernator au fost cele mai dificile. Aici au apărut uh, incidentele violente și intimidarea, dar evaluarea generală uh, spune că lucrurile au mers mai bine decât acum patru ani. Aș uh, spune că pentru Uniunea Europeană era foarte important să avem o misiune acolo. Am fost primiți cu foarte multă ospitalitate. Prezența noastră chiar era dorită. Am avut un rol de coordonare în ceea ce privește alte misiuni internaționale. Ba chiar am avut o declarație comună la final. Cred că ceea ce am făcut acolo a reprezentat o bază bună, solidă pentru uh, relațiile viitoare dintre Uniunea Europeană și Nigeria și sugerăm să uh, ne folosim de acest moment și să nu așteptăm să treacă timpul. Ideea noastră este ca Uniunea Europeană să se concentreze asupra unor elemente din procesul electoral uh, pentru că mai e nevoie de atenție aici și trebuie să uh, ne asigurăm că toate sursele de posibil conflict sau violență după aceste uh, uh, alegeri, trebuie să știm că a, să fim conștienți de faptul că aceste cauze nu au fost îndepărtate, deci este nevoie uh, să ne concentrăm atenția și asupra măsurilor de prevenire. Și cred că Uniunea Europeană va fi uh, capabilă să facă ceva în mod concret. Cred că trebuie să închei aici și aș dori să mulțumesc doamnei Nedelceva și celorlalți colegi care ni s-au alăturat în misiune. Cred că am format o echipă puternică și cred că dimensiunea parlamentară este una foarte importantă și a întărit legitimitatea uh, democratică a prezenței noastre în Nigeria. Și vă stau la dispoziție cu, în, cu răspunsuri dacă aveți ceva întrebări. Parola, Madame Nedelceva. Mulțumesc, domnule Peterle. Îi dau cuvântul doamnei Nedelceva. Mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea să vă mulțumesc la rândul meu pentru că îmi dați ocazia să prezint raportul delegației Parlamentului European, o delegație pe care am avut onoarea să o prezidez. A fost uh, compusă din patru membri, eu însă, Jean Lambert, uh, Juan Fernando și uh, domnul Montalto. Ne-am dus în Nigeria din 13 pe 18 aprilie și aș vrea să mulțumesc colegilor pentru angajament și entuziasm. Am aplicat strict codul de conduită și aș vrea să le mulțumesc. Îi mulțumesc și domnului Peterle pentru că de la bun început uh, ne-a permis să ne integrăm uh, pe deplin în misiunea de observare a Uniunii Europene. Această excelentă cooperare ne-a permis să ne coordonăm intervențiile, să coordonăm și mesajul pe care am vrut să-l transmitem la conferința de presă. Profit de ocazie pentru a mulțumi uh, secretariatului uh, Parlamentului European um, pentru prezentarea programului și pentru debriefingul uh, organizat la fața locului. Ne-a fost de mare utilitate. Aș vrea să abordez trei puncte. Contextul alegerilor în urma uh, întâlnirilor pe care le-am avut, cu uh, reprezentanții opoziției, cu observatorii naționali și cu organizațiile societății civile. Menționez uh, faptul că am avut aceste întâlniri pentru a arăta că dacă ne-am format o opinie, am uh, făcut acest lucru bazându-ne și pe opinia observatorilor. Aș vrea să vorbesc despre ce am observat la fața locului și aș vrea să fac câteva recomandări în urma observării uh, alegerilor în ziua respectivă. Sigur că misiunea Uniunii Europene va face un raport mult mai uh, aprofundat. Față de alegerile precedente, alegeri care nu au fost conforme standardelor internaționale, doream să aibă loc alegeri credibile și uh, era vorba despre mai multe voturi, după cum s-a spus aici. În primul rând, s-a amânat votul pentru că s-au distribuit materiale cu întârziere. Alegerile au fost uh, amânate pentru 9, 16 și 26 aprilie, în loc de 2 aprilie. Aș vrea să insist asupra specificității sistemului electoral. Alegerile prezidențiale s-au bazat pe o um, majoritate calificată Uh, candidatul trebuia să obțină o pătrime din voturi în două treimi din state. În ceea ce privește înregistrarea candidaților, au fost 21 de candidați la alegerile prezidențiale, o singură candidată femeie. Am uh, constatat că președintele um, în funcție ales să se prezinte din nou. Opoziția nu era bine consolidată, exista uh, o, o poziție dezbinată și în ultima zi a alegerilor a avut loc o tentativă de reunificare care, care a, a eșuat. Cel mai important era să nu se recurgă la violență, să se deruleze totul în calm. În ziua alegerilor, delegația noastră a fost la Buja și la Mina și insist încă o dată asupra specificității votului Uh, dimineața se făcea acreditarea și după masa se vota. Uh, s-a procedat astfel pentru a se evita situația în care o singură persoană votează de mai multe ori, însă datorită sistemului au existat întârzieri și anumite persoane au uh, stat la coadă ore întregi pentru a se înscrie dimineața și apoi au stat din nou la coadă pentru a vota după masă. Votul s-a derulat în mod pașnic și foarte bine ordonat și atrag atenția asupra rolului pozitiv jucat de agenții de securitate. Au avut o atitudine profesionistă. În ceea ce privește educația legătorilor, mi se pare că nu este uh, un nivel de educație la fel de bun în uh, orașe și uh, în uh, sate. Aș vrea să spun de asemenea că atunci când un candidat se declara învingător înainte de anunțarea oficială a rezultatelor, a fost uh, cazul lui Good Luck Jonathan, care a uh, câștigat un prim mandat. Au existat, se pare, violențe și care sunt recomandările pe care le poate face delegația. În primul rând, recomandăm participarea femeilor la toate nivelurile vieții politice. În ceea ce privește accesul mass media și libertatea de exprimare, dorim de asemenea să încurajăm uh, mass media și vrem să milităm și pentru pluralismul politic. Opoziția trebuie să poată exista uh, trebuie să se rezolve problema finanțării campaniei. Un al treilea punct, în ceea ce privește legea cu privire la alegeri din 2010, a trebui văzut ce se întâmplă atunci când alegătorii depun plângeri în urma încălcării drepturilor lor. Este important să se actualizeze lista alegătorilor, trebuie să se pună și problema uh, minorilor și în ceea ce privește uh, membrilor uh, comisiei care garantează uh, neutralitatea și legitimitatea procesului electoral. În concluzie, aș vrea să uh, îi citesc pe membrii unui proiect care spuneau că o metodologie mai strictă va face ca alegătorii să fie mai încrezători și impresia noastră a fost aceeași. Ne-am integrat complet în misiunea Uniunii și mulțumesc încă o dată șefului delegației și uh, mulțumesc de asemenea și colegilor pentru seriozitate. Datorită lor ne-am adus uh, contribuția la democratizarea din Nigeria. Vă mulțumesc. Uh, je passe la parole à la commission. Dau cuvântul comisiei. Domnul Melado. Serviciul extern. Mulțumesc. Reprezint uh, serviciul extern, uh, direcția care se ocupă de democratizare. Fac câteva observații rapide, după care dau cuvântul colegei mele care se ocupă de Nigeria. În ceea ce privește comentariile parlamentarilor implicați în această misiune, Cred că a fost o misiune de observare a alegerilor care a avut un mare succes, a fost foarte importantă pentru relațiile bilaterale între Uniunea Europeană și Nigeria. Este o misiune de observare a alegerilor care a permis uh, creșterea rolului și credibilității Uniunii Europene în calitate de partener al uh, Nigeriei, partener pentru reforma electorală, pentru reforma guvernanței a permis de asemenea consolidarea dialogului politic și a permis consolidarea parteneriatului între Uniunea Europeană și Nigeria. Misiunea aceasta ne-a permis să, uh, să facem o evaluare profesionistă a procesului electoral și a avut și o valoare adăugată importantă pentru relațiile bilaterale, de unde și importanța respectării recomandărilor importanța monitorizării uh, evoluției ulterioare pentru că această misiune să se înscrie în uh, relațiile bilaterale ca o etapă. Îi uh, dau cuvântul colegei mele pentru a dezvolta aceste elemente. Doamna Bright, mulțumesc. Speaking for the, uh... Vorbesc în numele uh, serviciilor pe regiuni geografice ale Serviciului de Acțiune Externă. Am avut o schimbare semnificativă. Am portat dialoguri intense cu uh, guvernul Nigeriei privind reformele necesare uh, pentru a îmbunătăți cooperarea noastră cu Nigeria. Am oferit asistență pentru reforma electorală uh, Uh, din Fondul European pentru um, Dezvoltare și am avut am organizat trei misiuni pe an la nivel ministerial și uh, am discutat în cadrul acestor reuniuni uh, importanța procesului electoral. Au uh, fost, au, am primit niște mesaje pozitive importante din partea Nigeriei. Uh, Nigeria este importantă și din punct de vedere al regiunii um, și este important să vedem că pe parcursul alegerilor atmosfera a fost una de calm în general cu excepția zonei nordice, unde au avut loc niște incidente violente. Vă mulțumesc, doamna Lambert. Vreți să adăugați ceva? Okay. Thank you. Um, yes. Mulțumesc. Am fost foarte bucuroasă să pot face parte din această misiune de observare a alegerilor și aș dori să îi mulțumesc doamnei Nedelceva pentru modul foarte profesionist și încrezător Uh, cu care a condus această misiune. Mm, de asemenea, am avut tot uh, sprijinul uh, din partea secretariatului, lucru care ne-a ajutat foarte mult. Am identificat o serie de elemente îngrijorătoare. În primul rând, contextul în care au avut loc alegerile. Am avut observatori în fiecare stat al Nigeriei și evident, rezultatele din uh, unele state pot fi puse serios sub semnul întrebării. Am uh, văzut uh, situația mai ales în statele din zona deltei. Aceasta este o chestiune de natură politică. M-aș referi de asemenea și la uh, numărul de alegători care s-au prezentat la urnă. Uh, numărul acesta a fost destul de mic și probabil asta pentru că fondurile se îndreaptă către alte niveluri politice. Important este și ce se întâmplă după încheierea misiunii. Din punct de vedere parlamentar, ce se poate face pentru a dezvolta relații mai bune cu Parlamentul Nigeria, nigerian. Și asta dincolo de îmbunătățirea procesului electoral. Pentru că, uh, da, putem spune că alegerile de anul acesta au fost mai bune decât cele de data trecută, dar trebuie să ne asigurăm că cele de deci, că următoarele vor fi mai bune decât, mai bine organizate decât cele din 2011. De acea uh, misiune este nevoie um, să joace și Parlamentul European rolul dincolo de rolul mis uh, membrilor misiunii și Serviciului de Acțiune Externă. Terminie. Mulțumesc foarte mult. Cred că această reuniune s-a încheiat. Nu mai e nimic de adăugat. Vă mulțumesc că ați participat la lucrările acestei comisii. Vă amintesc că mâine dimineață ne regăsim în aceeași sală la ora 9 și amintesc deputaților că trebuie să-și ia cartele de vot pentru că vom uh, proceda la o votare electronică. E foarte important. Mulțumesc foarte mult, o după masă plăcută și ne vedem mâine la ora 9.